Uh, ladies and gentlemen, I wonder if, uh... Doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc. Cred că suntem prezent cu toții și aș dori să începem. Suntem astăzi în prezenta colegilor noștri din Parlamentele Naționale, cărora le urez bun venit. Îmi pare rău că a trebuit să vă așezăm așa de în spate. Probabil că la un moment dat o să avem o pauză undeva la mijlocul reuniunii și atunci o să vă invităm să veniți mai în față, dar în orice caz vă asigur că vă vedem foarte bine de aici. De asemenea, această reuniune este difuzată. Puteți vedea camerele de luat vedere în spatele dumneavoastră. Acestea vă vor prelua imaginea în momentul în care aprindeți microfonul. De aceea vă rog să vă asigurați că Prindeți microfonul atunci când luați cuvântul. Avem de asemenea și interpretare disponibilă în toate limbile. Puteți vorbi și puteți asculta traducerea în limbile dumneavoastră. Iată așadar detaliile de organizare. Mă bucur să văd că participă 22 de membri din Parlamentele Naționale din 11 state membre. Avem de asemenea colegi din Parlamentul norvegian. Norvegia este un membru al pieței interne, un membru angajat pe deplin și ne face plăcere să um, să avem reprezentanți norvegeni printre noi. De asemenea, domnul Michel Barnier, comisarul responsabil de piața internă, aprobat de uh, Parlament în luna februarie, ni se va alătura de asemenea, puțin mai târziu, și este de asemenea unul din responsabilii cheie în procesul de implementare și uh, transpunere a directivei privind serviciile și uh, domnul Barnier va putea să asculte punctele noastre de interes și de asemenea să răspundă la întrebările noastre. Aș dori și eu să fac câteva elemente de introducere. Doresc să-i urez bun venit doamnei Gebhardt, raportoare pentru directiva privind serviciile. A fost numită în această funcție în 2003. Știu asta foarte bine pentru că pe vremea aceea eram raportor din umbră. Acum am privilegiul de a fi președinte al comisiei și într-un anumit uh, mod ne reunim cu toții uh, pe această platformă. Am dorit să vă prezint pe doamna Gebhardt, care a avut responsabilitatea de a se ocupa de directivă în cadrul Parlamentului European. Acum ne interesează să auzim experiențele dumneavoastră în ceea ce privește procesele parlamentare și procesele extraparlamentare de implementare a dispozițiilor directivei privind serviciile. Sigur că este un proces care încă mai continuă în anumite state membre. Evaluarea reciprocă privind schimbările legislative, modificările legislative aduse de această directivă uh, are loc chiar în prezent. Mulți dintre dumneavoastră uh, sunt implicați sau participă la proiecte de creare a ghișeelor unice uh, și a punctelor de informare pentru agenții economici și sper că ne veți vorbi foarte liber despre problemele pe care le-ați întâmpinat, despre stadiul acestor procese. Iar raportorul comisiei noastre are ocazia să facă un prim raport privind stadiul implementării acestei directive. Deci toate aceste contribuții sunt extrem de utile. Și cum dorim foarte mult să auzim părerea dumneavoastră, îi voi invita pe membrii um, parlamentelor naționale să ia cuvântul aveți formulare în fața dumneavoastră, puteți de asemenea să vă arătați prezența. Deci o să invit doi membri ai Parlamentelor Naționale să vorbească și o să invit și membrii ai comisiei mele să contribuie la discuții și apoi vom uh, instaura un dialog între noi. O voi întreba pentru un moment pe doamna Gebhardt dacă dorește să explice care sunt elementele cheie pe care le vom acoperi în cadrul acestei discuții, pentru că dumneai cunoaște cel mai bine directiva. Deci, acesta este modul nostru de lucru pentru astăzi. Eu intenționăm să terminăm până la ora 6.30. S-ar putea să avem și o pauză, dar asta depinde de cum vor decurge lucrările. Pentru moment, însă, îmi face plăcere să dau cuvântul doamnei Evelyn Gebhardt, care va face câteva elemente de introducere și va prezenta ordinea de zi pentru astăzi. Aveți cuvântul. Ja, vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colege, dragi colegi. Cred că în această după-amiază avem o reuniune importantă pentru a vorbi despre implementarea directivei cu privire la servicii pentru a vedea unde sunt aspectele pozitive, dar și unde există probleme sau dificultăți în statele membre pentru a vedea dacă nu putem și noi să fim utili. Înainte însă să vorbesc despre programul nostru din această după amiază, aș dori să fac o scurtă trecere în revistă a istoriei acestei directive pentru că foarte multe elemente din uh, discuțiile din trecut ar trebui poate reamintite. Pentru noi, în Parlamentul European, dar uh, și în statele membre, trebuie să fie clar că există o piață comună, o piață comună în care ne-am dorit să creăm premisele de bază pentru ca cetățenii, dar și întreprinzătorii și furnizorii de servicii să se poată mișca liber și să poată acceseze la piețele europene. Pentru a face acest lucru, a, sau acest element a constituit uh, baza de plecare pentru directiva serviciilor. Dar au existat și discuții și <clears throat> în propunerea inițială a Comisiei Europene care în anumite state membre e cunoscută sub denumirea Directiva Wolkenstein, Așadar, uh, era vorba de o liberalizare a pieței interne prin care se eliminau regulile naționale. A fost, existat și alt, uh, un alt grup de deputați care au spus nu, așa nu se poate, trebuie să găsim alt mod de abordare, abordare susținută și de mine, pentru că nu putem accepta să creăm ceva care până la urmă în statele membre nu va fi acceptat de către cetățeni, ci trebuie să facem în așa fel încât deschiderea piețelor să fie în concordanță cu drepturile salariaților, dar și a consumatorilor și a cetățenilor pe ansamblu. Asta a fost până la urmă quadratura cercului pe care am încercat să o creăm și printr-o colaborare foarte bună între toți colegii din Parlament am și reușit să avem succes, pentru că mult timp a fost incert dacă vom reuși și între statele membre existau foarte multe discordanțe. <clears throat> Așadar, nouă, ca Parlament European, ne-a fost posibil să elaborăm un, o propunere de compromis pozitivă care până la urmă a fost acceptată consensual și de către statele membre. Așadar, <clears throat> ideea era ca furnizorii de servicii să se poată mișca liber pe piața internă, însă în condițiile în care legislația națională era respectată în măsura în care această legislație era una de natură pozitivă, fără să aibă obstacole protecționiste. Este și una dintre primele întrebări pe care le-am formulat. Am spus că trebuie să evaluăm legislația din statele membre, care sunt regulile, care sunt acceptabile, care sunt necesare pentru societate și care sunt însă regulile care trebuie eliminate. Și în acest scop am spus că este necesară o analiză mai detaliată a legislației din statele membre și o modificare pe cale de consecință. Și bineînțeles că primele întrebări în acest context se referă la modul în care <clears throat> această evaluare a fost percepută în statele membre, cum s-a făcut această evaluare, iar pentru mine, în calitate de raportor, uh, este de asemenea important să știu în ce măsură factorii implicați, sindicatele, instituțiile de ordin social și așa mai departe, au fost incluși în această evaluare, pentru că o evaluare a legislației este în același timp și o evaluare uh, politică și socială și am înțeles că acest, uh, această evaluare în unele state membre a fost uh, luată ca pretext pentru a elimina și alte reguli uh, negative. Este un aspect pe care de asemenea trebuie să-l discutăm pentru că ceea ce noi, în calitate de deputați europeni, nu putem accepta este ca <clears throat> statele membre să introducă sau să elimine anumite reguli, dându-se apoi vina pe Bruxelles, acolo unde uh, comunitatea nu a avut până la urmă niciun amestec. Aceste lucruri trebuie de asemenea spuse clar și răspicat. <clears throat> De asemenea, trebuie menționat că și Comisia Europeană a avut un rol important și ne-a susținut, de asemenea și în uh, implementarea directivei, pentru că știu că pentru statele membre nu a fost ușoară implementarea. Un al doilea punct pe care trebuie să-l discutăm <clears throat> este crearea unor uh, instituții de contact. Cred că este un element cheie pentru reușita pieței interne în domeniul serviciilor. Este vorba de principiul țării de destinație, așadar respectarea legislației țării de destinație, dar acest lucru presupune ca acești furnizori de servicii să poată dispune de informațiile necesare în ceea ce privește legislația din țara de destinație. Însă acest lucru nu este singular, ci trebuie să existe în paralel și o simplificare administrativă pentru companiile care doresc să ofere serviciile lor și în altă țară, pentru că în experiența noastră deseori existau obstacole birocratice, completare de formulare, trimiteri de la o instituție la alta, <clears throat> astfel încât uh, uneori trebuia să te plimbi pe la 20 de birouri pentru a obține aprobările necesare. De aceea, pentru noi este important să existe un astfel de birou unic unde acești operatori economici să-și poată rezolva problemele și iar acest, uh, această platformă să fie disponibilă și pe internet. De aceea este important pentru mine să aud în ce măsură aceste birouri au fost create în statele membre și care sunt uh, problemele cu care vă confruntați. Un al treilea punct pe care am propus să-l tratăm astăzi, pentru că nu este posibil să discutăm toate aspectele acestei directive într-o singură <clears throat> după amiază se referă la domeniul de aplicare a directivei cu privire la servicii, pentru că și aici a existat un compromis și n-a fost niciodată clar în proporție de 100% care este până la urmă domeniul de aplicare a directivei cu privire la servicii, pentru că ceea ce propusese <clears throat> inițial, și anume excluderea tuturor uh, serviciilor de interes economic, nu s-a întâmplat, ci am făcut o listă a serviciilor de interes general și o listă a celorlalte servicii și știu că în anumite state membre excluderea serviciilor sociale de interes uh, economic general a creat anumite probleme, dar aș dori să știu dacă mai există și alte subiecte unde vă confruntați cu probleme și de care ar trebui să ținem cont în discuțiile noastre. Așadar, acestea sunt cele trei domenii tematice pe care am propus să le abordăm, unde există și un necesar de discuții pentru a vedea cum s-a făcut această implementare. Aș dori însă să vă rog ceva, în special pe colegii și colegele din Franța, pentru că <clears throat> de fiecare dată când sunt în Franța, aud că se vorbește de directiva Bolkenstein, dar nu mai e vorba de aceeași directivă, pentru că în versiunea de astăzi uh, ea nu mai are aproape nimic de a face cu propunerea domnului Bolkenstein și cred că nu ar trebui să îngreunăm dezbaterea prin uh, numirea responsabilului inițial din partea Comisiei Europene, ci să încercăm să avem o dezbatere mai puțin emoțională asupra unei teme care este importantă și anume crearea unei Europe comune care să fie în asentimentul tuturor. <clears throat> și ar trebui să evidențiem nu doar problemele, ci și aspectele pozitive și de aceea Aș fi recunoscătoare colegilor și colegelor din parlamentele naționale dacă aceștia ne-ar semnala și efectele pozitive ale directivei uh, cu privire la servicii. Și aș dori să vă mulțumesc deja anticipat pentru contribuțiile dumneavoastră și mă bucur că ați venit în număr atât de mare, pentru că este important, <clears throat> domnule președinte, să trăim într-adevăr uh, regulile care ne sunt puse la dispoziție prin tratatul de la Lisabona și să creăm această Europa împreună cu reprezentanții din parlamentele naționale, asta în beneficiul cetățenilor noștri. Uh, Mulțumim foarte mult, doamne Gotthard, pentru această introducere extrem de detaliată și acum e rândul dumneavoastră. Propunerea mea este să citesc lista cu numele persoanelor pe care le avem deocamdată și dacă doriți să interveniți acum sau în următoarea sesiune, vă rog să mă anunțați. Și aș dori să vă rog să aveți intervenții de aproximativ 3 minute. N-am să fiu foarte strict, dar avem uh, un sistem foarte bun de contorizare care să vă poată ajuta. Până acum, pe lista mea, sunt doamna Botten din Norvegia, don, doamna Weibel Konias din Suedia, domnul Andreas Schwab, doamna Janssen din Parlamentul suedez, doamna Papatanasi, sper că v-am pronunțat numele corect, din Grecia, domnul Bușoi, coordonator din partea ALDE, domnul Casoli din Italia și domnul Șefcic din Cehia și domnul Lecu. Asta este ce avem deocamdată. Începem cu doamna Botan din partea Parlamentului Norvegian. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, pentru prezentarea modului în care directiva servicii este implementată în Norvegia. Aș vrea de asemenea să vă felicit pe dumneavoastră și pe colegi pentru a include și țările EFTA în discuțiile pe care le aveți, care sunt relevante pentru toate statele. Sper să fim partener constructiv pentru Parlamentul European și considerăm că o implicare din faza incipientă a parlamentelor din țările EFTA ajută foarte mult. Dezbaterea politică din Norvegia privind directiva servicii s-a axat pe a vedea dacă acest lucru poate duce la dumping social sau în ce măsură ar contribui la garantarea unui model european social. Din partea sindicatelor, pentru a avea sprijinul lor pentru implementarea directivei servicii, au fost patru solicitări, și anume directiva să nu încalce legislația națională în domeniul muncii, să nu împiedice uh, eforturile naționale împotriva dumpingului social, să nu împiedice uh, implementarea acordurilor privind salarierea și ca autoritățile naționale să-și păstreze competențiile, competențele pentru servicii importante, cum ar fi cele din domeniul medical, al educației și așa mai departe. Guvernul norvegian a comandat nouă studii la nivelul experților în domeniu, au, aceștia au fost întrebați dacă implementarea directivei servicii ar putea să aibă consecințe negative pentru competența la nivel național. Concluzia generală a tuturor celor nouă studii a fost că această directivă nu ar avea efecte negative. Acest lucru uh, a fost considerat în cadrul unui scrutin și de către majoritatea parlamentarilor norvegieni care au adoptat legea de transpunere a acestei directive în legislația națională pe 28 decembrie 2009, în, la data în care directiva a intrat în vigoare și în UE. Însă, termenul anterior pentru implementarea directivei în țările EFTA-EA a fost stabilit la 1 mai 2010, datorită întârzierilor din Parlamentul din Islanda legate de aprobarea acestei directive, transpunerea acestei directive. Am făcut o serie de teste cu privire la conformarea reglementărilor naționale la dispozițiile directive și concluziile sunt că acestea pot fi considerate discriminatorii față de furnizorii de servicii care nu sunt rezidenți și în uh, neconcordanță cu articolele directivei. Și a fost uh, nevoie să se facă o adaptare a reglementărilor naționale în anumite cazuri. Mulțumim doamnei Botan. Acum doamna Cunias din Suedia. Vă rog să apăsați butonul pentru a deschide microfonul în dreapta microfonului. Mulțumesc! În Suedia, directiva servicii a fost transpusă în termenul stabilit fiecare departament și fiecare minister au încercat să, stabilite, să stabilească care sunt punctele care trebuie acoperite de această directivă. Am încercat să vedem care sunt posibilele alternative în domeniul serviciilor. Am încercat să stabilim care sunt elementele cele mai importante. De asemenea, am încercat să identificăm și barierele care, de exemplu, se regăsesc în domeniul comerțului pe internet și ne-am dat seama că lucrurile trebuie simplificate în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc! Într-adevăr și noi uh, lucrăm la dispozițiile referitoare la comerțul electronic. Acum avem coordonatorul grupului PPE, domnul Schwab, care ne va prezenta câteva concluzii din activitatea sa. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Da, într-adevăr, e vorba de un domn și nu o doamnă. Iar uh, revenind, uh, aș dori să le spun bun venit uh, tuturor deputaților din parlamentele naționale. Cred că este o ocazie ideală să avem această dezbatere astăzi împreună cu raportoarea pentru directiva inițială pentru a evidenția încă o dată care a fost obiectivul adoptării acestei directive de Parlamentul European și anume, anume prin respectarea unor standarde sociale ridicate să putem fructifica la maxim potențialul pieței interne. Chiar dacă au existat la un moment dat și viziuni diferite, în politică, din fericire, odată ce este luată decizia, Uh, se dorește implementarea obiectivelor agreate. <clears throat> implementarea, sigur, revine guvernelor naționale și, uh, bineînțeles, uh, și reprezentanților parlamentelor naționale ca organe legitimate în mod democratic și de aceea ne face plăcere să discutăm astăzi despre stadiul implementării. Constat în la mine acasă că au apărut o serie de probleme de ordin tehnic care s-au evidențiat doar în momentul punerii în aplicare în Germania. Aceste birouri unice de contact de a aș, așadar de a <clears throat> crea în statele naționale un fel de receptori uh, pentru uh, legislația europeană și această dispoziție a fost pusă în aplicare destul de diferit în statele membre, de aceea nu știm în momentul de față dacă aceste structuri vor fi suficient de eficiente sau la fel de eficiente cum ne-am fi dorit. De aceea, acele aspecte ale directivei care încă nu au fost puse în aplicare ar trebui uh, implementate cât se poate de rapid. Mulțumesc, domnule Schwab. Am să vă spun încă o dată cine urmează să ia cuvântul. Doamna Janssen, din Parlamentul suedez, doamna Papatanasi, Parlamentul grec, domnul Bușoi, domnul Casoli din Senatul italian, doamna Efsic din Senatul Cec și apoi doamna Rulă, coordonatorul verzilor, domnul Lecu, uh, adunarea națională și domnul de Crun de la Camera Belgiană a Deputaților. Asta este lista pe care o avem deocamdată. Și domnul Pasca, de asemenea, e pe lista mea. Domnul Pașca. Aș vrea să știu dacă mai doresc și alți colegi din partea noastră să intervină să mă anunțați, vă rog. Acum am să-i dau cuvântul doamnei Iva Lena Jansen din Parlamentul suedez. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc doamnei Gebhardt, care a menționat aici faptul că aplicarea directivei servicii se referă la implementarea unei directive schimbate față de cea inițială și a fost nevoie de eforturi politice în acest sens. Evelyn ne-a spus că Există multe eforturi în prezent pentru implementarea directivei, pentru analizarea legislației naționale, pentru a identifica aspectele negative. În Parlamentul nostru național am uh, studiat implementarea directivei servicii și am identificat o problemă. Un reprezentant al care se afla în Suedia, de exemplu, ar fi avut probleme și ni s-a spus că nu întotdeauna se, poate eh, garan- se pot garanta cerințele directivei atunci când este vorba de contractele colective de muncă. Deci e vorba de o persoană care a fost detașată în interese de muncă în altă țară și ale cărei drepturi n-ar fi putut fi respectate. Mulțumesc. Poate că vom reveni la dumneavoastră în a doua rundă de intervenții cu, pentru a ne da câteva detalii. Acum, doamna Afrodita Papatanasi, sper că nu v-am pronunțat greșit numele, În Grecia se fac mari eforturi pentru schimbări structurale la nivel național. Există lucruri care evoluează la nivelul situației financiare și de aceea în Parlament au fost dezvoltate mai multe inițiative, printre care și cele pentru transpunerea acestei directive. A fost votată astăzi în Parlament, în 16 martie a fost prezentată și din câte am văzut, existau multe preocupări legate de dumpingul social, despre protecția serviciilor, mai ales în domeniul sănătății. Am avut un dialog coordonat cu partenerii sociali, lucru care s-a derulat la nivelul camerei, camerelor de comerț, cu președinții sindicatelor, cu reprezentanții partenerilor sociali. Vor fi mai multe regulamente care vor uh, ajuta la transpunerea acestei directive. Am stabilit de asemenea și aceste puncte unice de contact care vor fi situate în centrele de servicii cetățenești care deja există și vom avea și o platformă electronică de interacțiune. Mulțumesc, domnul Bușoi, acum. Speaking Romanian. Uh, Domnule președinte, am să vorbesc în română. Mați reprezentanții Parlamentelor Naționale. În primul rând, uh, vreau să felicit organizatorii pentru această idee excelentă de a avea un dialog cu parlamentele naționale, pentru că aici, în Parlamentul European și mai ales în Comisia IMCO, Comisia de Piață Internă, avem mai des ocazia de a discuta această chestiune. Am avut uh, și câteva prezentări, am avut uh, dialoguri cu reprezentanții diferitelor președinții ale Uniunii Europene, cu comisarul Barnier, vom avea un raport de implementare pe care îl va pregăti doamna Gephardt. Prin urmare, sunt uh, mai multe ocazii în prin care putem să discutăm chestiunea implementării directivei serviciilor. Ceea ce însă n-am avut ocazia până acum și mă bucur că o putem face astăzi este de a avea un dialog cu parlamentele naționale. Pentru că uh, avem ocazia să îi ascultăm, să le ascultăm experiența și să vedem care sunt cu adevărat problemele privind implementarea directivei serviciilor. Eu cred că uh, directiva serviciilor a reprezentat un punct extrem de important în crearea pieței interne uh, și este, în mod evident, uh, un lucru extrem de important în beneficiul mediului de afaceri, în beneficiul cetățenilor, pentru că legislația care va fi implementată în fiecare stat membru al Uniunii Europene va avea un efect benefic prin reducerea birocrației și eliminarea obstacolelor. Sigur, în ceea ce privește România, mai multe detalii vă vor fi date de reprezentantul Senatului României, domnul senator Pașca. Vreau să vă spun că România a fost a doua țară care a ă, implementat legislația orizontală în Parlament. Sigur că, din păcate, facem parte din cele șase țări în care punctele de contact unice nu sunt încă ă, viabile și cred că, din acest punct de vedere, eforturi susținute trebuie făcute în continuare. Cred că astăzi este un moment prin care putem transmite semnale foarte clare parlamentelor naționale care nu au reușit încă până acest moment să definitiveze fie legislația orizontală, fie legislația sectorială și țărilor care încă nu au reușit să pună la punct punctele de contact unic, pentru că până la urmă Uh, avem uh, de-a face cu o directivă extrem de importantă pentru viitorul cetățenilor europeni. Vreau să închei prin a spune că problemele pe care le vedem astăzi în uh, implementarea directivei serviciilor, în mod clar, reprezintă un exemplu, un caz prin felul în care reușim să avem diverse obstacole în implementarea legislației europene. De aceea, o părere personală, eu cred că Uh, am putea să ne gândim uh, ca în cazul unor legislații extrem de importante și extrem de dificil de transpus, să reușim să le realizăm mai degrabă prin regulamente și mai puțin prin directive. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult într-adevăr, poate veți putea discuta și cu parlamentarii naționali tocmai despre transpunerea legislației și veți folosi această bază ca exemplu pentru o mai bună colaborare. Să vă spun din nou care sunt următorii vorbitori. Domnul Casoli din Senatul Italian, apoi domnul Șepcic, doamna Șepcic din Senatul Ceh, doamna Rură, coordonatoarea din partea Verzilor, domnul De Cru, eu, foarte scurt, în numele grupului conservatorilor și reformiștilor europeni, domnul Pașca din uh, România și încă un vorbitor, după care se încheie lista pentru această parte a întâlnirii noastre. Am vrea să avem o discuție mai detaliată cu privire la ghișeele unice în cea de-a doua parte a discuției noastre și poate ne puteți spune și experiențele dumneavoastră de până acum privind implementarea. Am vrea să știm câți oameni au fost implicați deocamdată, mai ales având în vedere că o administrație descentralizată sau administrația locală responsabilă pentru contactul cu furnizorii trebuie să se ocupe de asemenea de implementare. Și am făcut o vizită în Suedia în octombrie anul trecut. Guvernul suedez ne-a spus care este procesul de informare prin care se trece pentru a transmite informațiile autorităților și pentru a le spune care sunt dispozițiile faptul că trebuie să fie non-discriminatorii, cum se obțin informații cu privire la autorizarea posibililor furnizări de servicii. Poate aveți și dumneavoastră experiențe din acest domeniu pe care ați vrea să ni le împărtășiți. Domnul Casoli, acum. Casoli. Mulțumesc, domnule președinte. Mă alătur și eu celor care v-au felicitat pentru această metodologie, fiindcă ne permite parlamentarilor naționali să, prezinte, să prezentăm aici comentariile noastre. În primul rând, sunt de acord cu dumneavoastră că Parlamentul și guvernul italian a făcut o treabă foarte bună în ceea ce privește regulamentul pentru transpunerea acestei directive care intră în vigoare în 8 mai. Noi ne-am bazat pe principii și criterii din legislația comunitară din 2008 și, pentru claritate, am reunit dispozițiile generale privind accesul și exercitarea activității de servicii și dispozițiile referitoare la modificări într-un singur document. Avem de asemenea activități cu reprezentanții sindicatelor din industrie pentru a reuși să uh, conștientizăm cetățenii și factorii interesați cu privire la această directivă. Însă rămân multe aspecte critice care trebuie rezolvate, printre care cea legată de acces. Există mai multe cerințe legate de acces la nivel național, regional și local și trebuie să se elimine prevederile care nu sunt în conformitate cu directiva. Deocamdată nu este suficient un consens pentru ca partenerii privați să intre în aceste activități. Este o legitimare conform legii, conform uh, normelor existente. Pe baza acestor norme, subiectul poate să-și desfășoare activitatea pe baza legii prin care se transpune directiva, care elimină intervenția, puterea de autoriza, intervenția puterii de autorizare a autorităților publice. Este clar că pentru noi, cel puțin, este vorba de o mare noutate din punct de vedere al impactului asupra întreprinderilor și antreprenorilor și trebuie ca aceste lucruri să fie gestionate cu mare flexibilitate. Apoi mai există o problemă legată de cerințele pentru accesul la aceste activități. Există cerințe în Italia care nu se regăsesc în directivă și care au fost extinse și persoanelor fizice și asupra companiilor. Toate aceste lucruri dau naștere la probleme pentru subiectii din aceste sectoare și de aceea au fost prevăzute mai multe norme pentru gestionarea tranziției. Dar în ceea ce privește eliminarea agenților intermediari, aceste norme nu sunt prevăzute. De mai multe ori s-a spus că acești intermediori acești intermediari uh, fac ca nu toți agenții tehnici să poată interveni acolo unde este cazul. Uh, mulțumesc! Ne-ați dat niște informații destul de importante în ceea ce privește agențiile de autorizare, organele de nominalizare și așa mai departe, dar la aceste subiecte vom reveni mai târziu. Aceste lucruri au fost foarte ușor de observat în Suedia, la în vizita de care v-am vorbit. Și acum domnul Șefcic. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru invitație, pentru aceste condiții atât de bune. Am să vorbesc în limba mea maternă și am să folosesc uh, serviciile de interpretare. Am discutat despre directiva Bolkenstein, acceptabilă pentru Camera Superioară a Parlamentului nostru. Ne-am așteptat ca pentru țările învecinate această directivă să fie un fel de indicator care să arate că e posibil să reduci perioada temporară pentru libertatea de mișcare a serviciilor. De exemplu, acest lucru în Germania și Austria există, dar anul viitor vor dispărea. Și vreau să vă spun că economia cehă și economiile învecinate nu au avut de suferit în mod dramatic uh, în această perioadă de tranziție. Importanța a fost mai degrabă psihologică decât economică. Pentru noi a fost acceptabil să liberalizăm mai mult și a mers chiar mai departe de textul directivei. Legea noastră privind libertatea serviciilor este mai liberală, mai extinsă, are o sferă de aplicare mai mare în ceea ce privește serviciile furnizate de cetățenii altor state membre. Avem experiență și în ceea ce privește aceste ghișee unice în Cehia, în fiecare regiune, și avem 14 regiuni, iar în capital avem două ghișee unice. Poate că dacă s-ar face o activitate de conștientizare la nivelul populației, acestea ar fi folosite mai mult decât sunt în prezent. Cred că această liberalizare este privită favorabil de majoritatea politicienilor și cred că Europa trebuie să aleagă această cale liberală. Mulțumesc foarte mult, domnule Șefcic. Știu că sub președinția cehă am avut o mare conferință în Praga referitoare la implementare cu un an în urmă și această directivă s-a bucurat de mare atenție la nivelul președințiilor succesive. Și am avut mai multe întâlniri în care s-au discutat aceste aspecte extrem de relevante. Probabil de aici se pot trage lecții importante pentru alte activități de transpuneri. Doamna Rulă, coordonator din partea versilor. Eu voi fi foarte succintă pentru că, în primul rând, aș dori să ascult uh, ce au de relatat deputații din Parlamentele Naționale, pentru că astăzi este vorba, în primul rând, de experiența lor cu directiva serviciilor. Și am s-au ridicat în discuție anumite aspecte. Cu toate astea, însă, am senzația că implementarea nu este foarte evoluată în majoritatea statelor membre, de aceea eu voi, mă voi opri aici și voi reda cuvântul invitaților noștri. Domnul Lacru din uh, partea adunării naționale franceze. Mulțumesc, domnule președinte. Numele corect este Lecu, dar știu că este dificil uneori să pronunț atâtea nume. Vă mulțumesc pentru invitație. Am să-i răspund doamnei raportor, doamnei Gebhardt, care ne spunea că în Franța această directivă este numită directiva Bolkenstein sau Bolkenstein. Nu, doamnă, nu mai e cazul, vă garantez chiar dacă această directivă are o influență destul de mare, a avut o influență destul de mare asupra opiniei franceze, publice franceze, atunci când Franța a trebuit să se pronunțe cu privire la tratatul european. A produs niște daune, într-adevăr, și sub conducerea dumneavoastră, Dat fiindcă eu am prezentat această directivă în uh, Parlamentul nostru național, deci am avut plăcerea să vă întâlnesc și să lucrez. Și poate că pe viitor se va numi directiva Gebhardt această directivă și atunci lucrurile o să evol- evolueze mai bine în direcția corectă, pornind de la Parlament. În Franța e adevărat că e o sarcină destul de dificilă transpunerea aceasta. E o sarcină dificilă, fiindcă sfera de aplicare a directivei este foarte extinsă și fiindcă statele membre au o marjă de manevră. Însă această sarcină e dusă la îndeplinire bine de către guvern, căci în Franța există niște texte de lege reglementare care sunt inițiative ale guvernului, pe baza cărora se face acest lucru, dar transpoziția, transpunerea este condusă și de Parlament. Legile votate în Parlament sunt propuse de guvern sau de parlamentari și de aceea toată lumea se implică în această activitate de transpunere a directivei, chiar dacă e foarte complicat. Ce pot să vă spun este că deocamdată în cadrul adunării naționale au fost votate o serie de legi și din titlul lor se vede că există o apreciere asupra acestei situații. Am votat o lege privind modernizarea economiei am simplificat autoritățile pentru uh, activitatea de urbanism comercial sau am votat dezvoltarea serviciilor turistice pentru a facilita activitatea de vânzare în domeniul turismului și de acordarea de uh, și de clasament pentru uh, aceste, uh, institu- aceste clădiri din turism. De asemenea, am votat legea referitoare la forma spitalelor care facilitează regimul de autorizare al acestora. Și în următoarele săptămâni și luni vor exista noi legi care vor fi inspirate din acest model parlamentar și care se vor îndrepta în direcția instituită de această directivă. Deci putem vorbi de un impact destul de mare, există dificultăți, la noi, de exemplu, există uh, niște specialiști în domeniul juridic care, de exemplu, în orașul meu, nu sunt mulțumiți pentru faptul că vrem să le reglementăm activitatea. Dar, până la urmă, lucrurile avansează și aș vrea să răspund la întrebarea pe care ați spus-o referitoare la ghișeul unic. Există deocamdată un ghișeu unic care facilitează activitatea de înscriere, se numește ghișeul de rețelelor centrelor de formalități ale întreprinderilor există un portal unic pentru crearea de companii care are o dublă misiune. Poate oferi și informații, dar permite și înscrierea. Deci iată că avem o directivă care la început, datorită numelui NEF, punea probleme, dar care acum intră în viața normală a francezilor, încetul cu încetul. Nu ascund faptul că sfera de aplicare este atât de extinsă încât uneori ne întrebăm dacă nu cumva acest câmp de aplicare atât de extins a ajuns la limita rezonabilului. Acestea sunt remarcile pe care le-am de făcut deocamdată. Mulțumesc! Mulțumim domnului Lecu. Poate am putea să revenim la chestiuni legate de acele ghișe unice puțin mai târziu, fiindcă cred că mai sunt și alte contribuții pe acest subiect, fiindcă este unul foarte important. În trecere, pentru a ajuta pe colegii din alte parlamente, vreau să vă spun cum s-au lucrurile cu tehnologia de aici. Am fost prima comisie, comisia noastră, IMCO, care a, a putut avea o conferință video cu o comisie dintr-un alt parlament, și anume cea din Parlamentul francez, care se ocupă de protecția consumatorului cu câteva luni în urmă și am vorbit atunci concret despre aspecte legate de directiva privind drepturile consumatorilor. Nu aici, în această sală, dar aveam exact aceleași echipamente, aceleași uh, ecrane, aveam și servicii de interpretare. Și Iată, dacă există parlamente naționale care au facilități similare, ar trebui să se gândească să um, ne propună o astfel de, un astfel de schimb de opinii. cred, din câte am înțeles din partea președintelui Comisiei din Franța, că această întâlnire a fost una de succes. Mulțumesc domnului de cu acum domnul de cru din partea Camerei Deputației din Belgia, care ne va da câteva detalii. Mulțumesc, domnule președinte. Am să vorbesc în limba mea pentru a avea o diversitate cât mai mare. Domnule președinte, dragi colegi, am organizat această întâlnire întâi de toate pentru a ne pune la curent cu privire la situația actuală. Am adoptat directiva orizontală, de asemenea, suntem în faza de adoptare a directivei verticale și există o serie de aranjamente transversale. Știți însă că suntem o țară federală și există mai multe aspecte care trebuie să fie adoptate și implementate de adurările regionale. în momentul de față sunt încă în discuție și nu sunt transpuse în lege concret, dar cred că acest lucru se va întâmpla în câteva săptămâni. În ceea ce privește fondul acestei discuții, în 2002 am vorbit cu un prieten care a participat la formularea acestei directive, cu scopul de a înlătura multe dintre problemele care existau și barierele în calea comerțului. <clears throat> și directiva Balkenstein acum nu mai conține mm, ca legătură cu acea diferență, cu acea directivă decât numele și aș vrea să știu care este impactul actual asupra prosperității și creșterii activității economice asupra locurilor de muncă, deci impactul asupra tuturor acestor aspecte uh, din partea directivei, care este oarecum uh, uh, ciuntită, să spunem așa. În orice caz, acum poate că încearcă să îndeplinească mai multe nevoi diferite. Apoi, există o serie de țări care au servicii publice reglementate de guvernele naționale. Mă gândesc la serviciile poștale, căilor ferate, de exemplu, și întotdeauna există un grad mai mare sau mai mic de protecționism în aceste industrii. Există un instinct de autoconservare aici. abordarea aceasta este una pe termen scurt. Am uh, fost ministru al transportului cu ceva timp în urmă și știu că fiecare țară are propriile sale aranjamente, fiindcă dorește să-și implementeze prevederile în domeniul transportului în felul său. Dar nu, acest mod de abordare nu mai este sustenabil. Trebuie să introducem schimbări, într-adevăr, dar toți împreună, în același timp, fiindcă dacă nu, vom rata această ocazie a globalizării. Această directivă a serviciilor se referă la eliminarea barierelor care mai continuă să există și exact asta urmărește directiva a servicii să facă, să elimine aceste bariere. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule De Cro. Și acum, domnul Trentafilides, coordonatorul GUE NGO, domnul Pașca din Senatul României și avem un coleg din Senatul polonez, după care ne-a mai rămas puțin timp dacă cineva dintre cei care au intervenit deja doresc să mai intervină pentru a contribui uh, în, la această fază a discuției, având în vedere experiența dumneavoastră legată de analizarea legislației, a modului în care s-a comunicat cu autoritățile competente, aspecte de acest gen. Deci dacă doriți să reluați câteva din aceste aspecte, vă rog să ne informați, fie pe mine, fie să trimiteți uh, o notiță secretariatului. O să dau cuvântul domnului Trentafilides și apoi domnul Pașca și domnul Beneș. Κυριάκος, ai cuvântul. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντική αυτή την ευκαιρία για να... Consider că este o oportunitate foarte importantă de a <clears throat> beneficia de acest feedback din partea reprezentanților parlamentelor naționale, de aceea aș dori să vă mulțumesc pentru organizarea acestei audieri. Aș dori însă să subliniez modificările pe care le-a obținut uh, colega noastră sau doamna Gebhardt uh, în această directivă și cred că ar trebui să o numim directiva Gebhardt, nu Bolkenstein. Cu toate acestea, e vorba de <clears throat> câteva elemente dificile pentru implementare și transpunere, dacă ținem cont de cifrele statistice din raportul Comisiei din februarie. 13 state membre au implementat cadrul general, dar în alte 10 state membre directiva se află la parlamentele naționale, iar în două state membre nu s-a făcut uh, absolut nimic în ceea ce privește procedurile legislative de transpunere. Aceasta dă naștere la anumite îngrijorări. Și sigur, nu este obiectivul nostru să facem presiuni uh, asupra statelor membre de aplicarea directivei în toată complexitatea ei, dacă statele membre încă nu sunt pregătite pentru așa ceva. Pentru că impunerea unui astfel de lucru nu ar duce decât la alte probleme. De aceea cred că ar trebui să avem mai multă răbdare în acest sens. Mulțumesc, spune președintele să vedem dacă răbdarea va duce și la rezultatele scontate. Domnul Pașca, din partea Senatului României, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, pentru invitație și salut uh, pe această cale pe toți colegii parlamentari și europarlamentari prezenți azi aici. Uh, în România, datorită pregătirilor pentru integrarea în Uniunea Europeană, se realizează deja un amplu proces de scanare, soldat cu eliminarea barierelor legate de cetățenie sau de domiciliu, inclusiv barierele legate de limba. Practic, transpunerea directivei servicii în legislația națională a presupus în România mai ales analiza regimurilor de autorizare din perspectiva oportunității și necesității menținerea acestora, precum și în scopul simplificării au fost simplificate majoritatea procedurilor analizate, atât în sensul reducerii numărului de cerințe, cât și în sensul eliminării cerințelor de a asigura legalizarea copiilor după documente relevante, în vederea reducerii costurilor de autorizare pentru prestatori. Au fost introduse reglementări distincte pentru prestatorii stabiliți în alte state membre care doresc să se stabilească în România cu titlu secundar sau care doresc să presteze servicii în regim transfrontalier. Principiul este acela de a recunoaște autorizațiile emise în alte state membre și de a nu impune cerințe de reautorizare sau cerințe suplimentare de către autoritățile române. Desigur, există cazuri în care astfel de cerințe sunt justificate de motive imperative de interes general, acestea fiind menținute și pentru prestatorii autorizați în alte state membre. La finele procesului de evaluare reciprocă, atât statele membre cât și Comisia vor putea extrage concluzii relevante cu privire la domeniile insuficient armonizate și vor putea eventual identifica cele mai bune practici în sectoare specifice de servicii. Vă mulțumesc! Uh, thank you very much indeed, Mr. Pascal. Um, and next... Mulțumesc foarte mult domnul Pasca, Pașca. Acum domnul Banaș din uh, Senatul polonez. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru invitație și mulțumesc că mi-ați dat cuvântul, uh, doamnelor și domnilor. Directiva privind serviciile a fost transpusă în legislația poloneză prin intermediul unei legi din martie 2000 10 lege care se referă la furnizarea de servicii pe teritoriul polonez. Această lege stabilește regulile orizontale și modifică 37 uh, de acte de implementare. Procesul de implementare a fost aprobat de ambele camere ale Parlamentului polonez și a avut loc și un proces de consultare largă a publicului președintele Kaczynski a ratificat legea foarte rapid și aceasta a intrat în, vigar, în vigoare pe 10 aprilie 2010. O dată simbolică pentru noi și știți foarte bine de ce. Cred că trebuie uh, atras atenția, mai ales uh, în cazul Poloniei, asupra anumitor um, dispoziții aș revoluționare. Mă refer la acele uh, prevederi de simplificare administrativă. Avem un concept de acord tacit de aprobare tacită dacă un anumit termen uh, de timp este depășit uh, și nu se oferă un răspuns uh, solicitantului, atunci se consideră că prin aprobarea tacită solicitarea sa a fost acceptată. La fel și pentru extinderea unei autorizații. Este un aspect revoluționar în Polonia și a fost nevoie de niște modificări legislative foarte uh, largi, foarte extinse, pentru că este vorba de o întreagă nouă abordare a sistemului nostru juridic în ceea ce privește funcționarea administrației publice în contactul cu ceea ce am putea numi în acest caz clienții săi. Vă mulțumesc pentru atenție. Uh, well, thank you very much indeed. Uh, uh... Mulțumesc, domnule Baniaș și trebuie să vă asigur de întreaga noastră simpatie în ce privește tragedia pe care a trăit-o țara dumneavoastră. Am, concluzi- am închis acum lista de vorbitori și vom continua cu sesiunea a doua a reuniunii noastre, care se referă la aspecte mai detaliate privind ghișeele unice. Din perspectiva noastră, Unul din aspectele cele mai importante ale acestei directive este că pentru prima dată avem un proces complet de evaluare reciprocă care are loc în prezent și uh, probabil că ar fi interesant uh, și a fost interesant să vedem în ce măsură acest proces este o procedură administrativă sau în ce măsură a fost încredințat Parlamentului? Uh, pentru că majoritatea uh, statelor se întâlnesc în ședințe plenare pentru a-și compara experiențele și pentru a vedea care sunt uh, modificările legislative pe care le-au operat. În dosarul dumneavoastră veți vedea că există peste 19.000 de um, exigențe, de, de, de cerințe specifice. Însă această participare comună și această comunicare este un uh, proces nou din punct de vedere legislativ și ar fi interesant să vedem care este opinia, opinia dumneavoastră despre această metodă, um, despre acest proces în calitate de proces politic, pentru că ar putea fi aplicabil și în alte domenii în care este nevoie de o cooperare îndeaproape și de o împărtășire a experiențelor um, pentru ca procesul legislativ să nu um, încetinească funcționarea pieței unice, ci din potrivă să îi îmbunătățească funcționarea. Sigur că statele membre au dreptate să-și uh, protejeze interesele cetățenii, uh, intereselor, să-și protejeze, să protejeze interesele cetățenilor lor, îmi cer scuze. Și mm, în sine, acest proces este un proces remarcabil, un proces nou, care a făcut foarte multe la nivel administrativ și aș fi foarte interesat să aflu care sunt um, opiniile dumneavoastră în acest sens. În al doilea rând, uh, domnul Baniaș vorbea despre procedurile administrative și despre faptul că în multe cazuri s-a observat că unul din elementele care îi descurajau pe uh, agenții economici să se instaleze în alte țări era tocmai acest permis de stabilire, această autorizație de stabilire într-un alt stat. Și această capacitate sau incapacitate de a răspunde situației fără să existe nicio obligație a fost unul din obstacole. Și e interesant să ridicăm acest punct. E interesant că domnul Bania și-a ridicat acest punct, însă cred că cetățenii polonezi care făceau o, o, o cerere pentru a-și crea o, o firmă într-o altă, uh, într-un alt oraș, se pot confrunta cu același gen de problemă. Uh, un alt aspect care reiese din discuțiile pe care le-am avut în această dimineață cu câțiva colegi din administrația Regatului Unit arată că această directivă duce la o simplificare a mediului de afaceri în și în cadrul unei singure țări, deci și la nivel național și aceasta este teoria mea. Nu știu dacă sunteți de acord cu mine. Iar uh, lipsa de răspuns, de exemplu, la o astfel de solicitare este un um, argument în acest sens. Um, și trebuie să ne gândim și la simplificarea procedurilor, nu numai la nivel transfrontalier, ci și uh, în ce privește autorizațiile liberate într-o singură țară. Și acest proces de analiză de a legislației se desfășura și la nivel intern. Am văzut că cineva ar fi dorit să ia cuvântul uh, din spate. Cineva a ridicat mâna mai devreme. A. Ah. Oricum, acestea sunt observațiile pe care le-am putut face până acum și aș putea să vă invit să um, comentați pe marginea lor, pentru că, în teoria mea, aș vrea să-mi spuneți dacă această teorie pe care tocmai v-am explicat-o este argumentată și în practică. Dacă nu mai sunt însă colegi care vor să vorbească despre acest prim uh, subiect. O să-i dau doamnei Gebhardt cuvântul pentru a face câteva remarci de concluzie și apoi pentru a face trecerea la următoarea parte. Mulțumesc! Ja, eh, danke schön. Sie haben mich jetzt vor Da, mulțumesc. Domnule președinte, m-ați pus într-o situație foarte dificilă pentru că ați abordat o problemă pe care nu ne-o propusesem inițial. Uh, Uh, pentru discuție, dar asupra căreia va trebui să insist puțin și anume această evaluare. Aș dori să amintesc tuturor participanților că Parlamentul European, în primă lectură, a eliminat această evaluare reciprocă cu votul a aproape unanimă a tuturor uh, grupurilor politice, pentru că am spus că este o chestiune mult prea birocratică, dar uh, la insistențele Comisiei și a statelor membre am cedat, am spus că dacă statele membre își doresc acest lucru, vor putea să facă acest lucru, nu vrem noi să le împiedicăm, dar nu vrem să se creeze impresia că Parlamentul European a instalat acest regim pentru că dacă Polonia trebuie să evalueze ceea ce s-a făcut în toate celelalte state, ca exemplu, presupune un volum mare de lucru și până la urmă această monitorizare trebuie făcută de Comisia Europeană și de Parlamentul European. Asta este opinia mea. Așadar, m-ați pus în situația dificilă de a spune lucrurilor pe nume, așa, și de a reaminti cum au stat lucrurile atunci. Ceea ce pot desprinde din răspunsurile dumneavoastră și ceea ce este foarte important pentru mine, deși mi-ar fi plăcut să am mai multe detalii în ceea ce privește implicarea în parlamentelor în ceea ce privește drepturile care poate trebuie eliminate sau modificărilor care trebuie efectuate. Așadar, implicarea părții politice și nu doar uh, partea administrativă. Sunt uh, convinsă că funcționarii au făcut aici treabă foarte bună, dar sunt și aspecte uh, foarte relevante din uh, punct de vedere politic. De aceea m-ar fi interesat în ce măsură eșalonul politic a fost uh, implicat în această evaluare sau dacă această chestiune a fost lăsată la îndemâna instituțiilor publice. În al doilea rând, ceea ce mi s-a părut foarte interesant din spusele dumneavoastră, sunt abordările foarte diferite. Într-un stat s-a făcut la nivel orizontal, așa cum a prezentat uh, adineaur colegul nostru din Italia, domnul Casoli. Ar fi interesant, domnule Casoli, să ne spuneți încă o dată cum anume reușit să faceți acest lucru în Italia. Iar un exemplu de alt ordin, colegul din Franța, care a venit cu exemple foarte specifice. Asta ca exemplu de abordări totalmente diferite. De aceea m-ar fi interesat să știu uh, care au fost modificările concrete, ce efecte au avut aceste abordări asupra legislației din statele membre. Aici mai îmi lipsesc câteva informații dar uh, sigur sunt dispusă, bineînțeles, să vă contactez și în scris, prin e-mail, pentru a găsi răspunsuri concrete la aceste întrebări. <clears throat> Dar mă bucură faptul că am auzit deja informații cu privire la al doilea punct pe care ni l-am propus pentru astăzi și, ace- și anume acest uh, ghișeu unic care se dorește a fi o parte de intrare, o parte de acces pentru piața unică și de aceea aștept uh, cu foarte mare interes uh, ce relatările colegilor noștri din parlamentele naționale. Mulțumesc! Văd că respectăm uh, timpul, așa că avem uh, destul uh, uh, timp la dispoziție pentru um, luările de cuvânt. Uh, vă rugasem să vorbiți timp de trei minute și mulți dintre voastre ați uh, vorbit chiar mai puțin. În orice caz, aș dori să ne axăm acum pe aceste ghișee unice. Dacă doriți să vorbiți despre alte aspecte care au fost ridicate uh, Um, de colegii dumneavoastră, putem fi flexibili și putem asculta și aceste puncte de vedere. Știu că doamna Boton dorea să um, uh, lanseze discuția privind ghișeele unice și m-aș bucura să uh, văd că sunt și alte intervenții. Pentru moment îi dau cuvântul doamnei Boton pentru a lansa discuția. De asemenea și doamna Thun dorește să ia cuvântul și vom continua. Dar începem cu doamna Băt. Thank you, Mr. Chair. Norway has established... Mulțumesc. Norvegia a creat un ghișeu unic electronic prin care prestatorii de servicii pot să obțină informații despre modul de stabilire, despre modul de furnizare de servicii în Norvegia. Acest portal electronic, este un uh, ghișeu unic de primă generație și uh, poate fi accesibil și um, prestatorilor de servicii care nu sunt uh, norvegieni. Um, ați întrebat câte persoane s-au fost implicate în acest serviciu. Instituția care este responsabilă de ghișeul unic din Norvegia um, desfășoară această activitate în mod curent. Directiva privind serviciile a fost implementată în legislația națională norvegiană prin intermediul unei legi, uh, o lege care a uh, lansat procesul de screening și de înființare a ghișeului unic. Uh, vă mulțumesc, domnule președinte, pentru invitația de a participa la această reuniune interparlamentară și pentru, am da, și pentru că mi-ați dat posibilitatea să vă prezint situația din Norvegia. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să vă întreb ceva două întrebări uh, legate de ghișeele unice. Pentru că sunt puncte care au, mm, ieșit, au reieșit deja din discuții și din uh, introducere. Prima întrebare. În câte limbi este disponibil acest uh, ghișeu unic? Numai în norvegiană sau și alte limbi? Deci în ce limbi se pot obține informații? Și în al doilea rând, un uh, aspect care a fost ridicat de agenții economici și um, aveți la dispoziție în dosar un raport foarte bun care rezumă uh, stadiul implementării directivei. Deci, um, ghișeul dumneavoastră unic este legat și de alte agenții de autorizare, de exemplu, pot obține informații, dar pot și de asemenea, pot apoi să-mi completez formalitățile, să-mi finalizez formalitățile plecând de la acest ghișeu unic aveți răspunsuri pentru aceste întrebări, ar fi interesant să știm. Și voi adresa întrebări similare și celorlalți colegi uh, prezenți aici. Da, pot încerca să vă răspund la prima întrebare, pentru că știu că uh, portalul este și în engleză, dar nu știu dacă este disponibil și în alte limbi. Mr. Chair, uh... Și în ceea ce privește um, întrebarea legată de implementare și dacă există linkuri către alte servicii. Um, încă nu știm pentru că sistemul este destul de nou, încă lucrăm la următoarea generație a acestui portal pentru că dorim să-l îmbunătățim și um, vom vedea dacă vom face aceste legături cu alte sisteme. Uh, sistemul poate fi oricum legat de sistemele europene. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Domnul, l-am ascultat deci pe domnul Nevski. Uh, domnul Lăcu dorea să ia cuvântul. Da, domnule Lăcu? Oui, merci. Da, mulțumesc voiam să răspund la întrebări și să precizez puțin mai bine care este funcționarea în Franța. În Franța, Parlamentul este competent uh, uh, pe partea legislativă, dar o mare parte din această transpunere a directivei privind serviciile va depinde de ceea ce numim sectorul reglementar, adică uh, actele legislative care sunt de competența guvernului. Parlamentul nu va interveni aici. Mm, deci e un efort foarte susținut susținut, s-a creat un grup sub autoritatea guvernului, o, o, o celulă care va ev- evalua implementarea modificărilor aduse de directiva privind serviciile. Și vă spuneam că procesul este foarte complex pentru că sfera de aplicare este foarte largă în afara inițiativei parlamentare și a inițiativei guvernamentale, există și inițiativa autorităților locale și aș dori să știu dacă în statele membre și mai ales în Germania nu există și repercusiuni la nivelul lander, landurilor um, care să aibă și ele o competență în acest sens. Uh, în ceea ce privește ghișeul unic, este vorba despre un loc în care persoana fizică sau juridică care creează o activitate economică se poate înscrie uh, dar în același timp acest ghișeu unic este și un loc de informare, un punct de informare uh, prin accesul la internet. Deci trebuie să facem această distinție între o procedură administrativă, un demers administrativ care va fi simplificat și uh, accesul la informații din ce în ce mai semnificative și mai importante datorită acestui sistem, uh, ceea ce va permite chiar și statelor membre, deci uh, țărilor uh, străine, să vadă modul în care se implementează legislația în Franța. Și acest lucru a fost deja lansat și intră încetul cu încetul în obiceiurile francezilor. Thank you very much indeed. Mulțumesc. Acum, din partea Comisiei IMCO, doamna Thun și doamna Vaniu. Doamna Verniu. Doamna Thun întâi. Este o problemă tehnică destul de diferită aici. A fost uh, foarte interesant uh, și foarte important să îi ascultăm pe parlamentarii naționali. Ați spus că Mm, ați vorbit despre acea videoconferință și ați spus că mm, dacă Parlamentul ar avea mm, echipamentele necesare, ar trebui să repetăm această experiență. Uh, în orice caz, în fiecare capitală există o reprezentanță a Parlamentului European și această reprezentanță beneficiază de echipamentele necesare pentru a permite o comunicare între Parlamentul European și Parlamentele Naționale și ar trebui să avem acest gen de comunicare mai des. Nu putem cu toții să ne deplasăm, însă um, v-aș încuraja, aș încuraja Comisia noastră și parlamentarii naționali să beneficieze de tehnicile care, tehnologiile care sunt disponibile. Domnul președinte, mulțumesc că ne-ați adus uh, aminte de aceste posibilități posibilități, poate că vom profita de ele. Doamna Verniu. Da, voiam să iau cuvântul și uh, colegul meu din Franța, pe care îl salut împreună cu ceilalți colegi. Uh, a, mi-a luat-o înainte. Vă mulțumesc tuturor că sunteți aici. Este o directivă foarte importantă și este bine că putem a, uh, dialoga împreună. Spuneam așadar că a, um, colegul de la Camera Deputaților din Franța mi-a tăiat un pic a, uh, craca de sub picioare între ghilimele pentru că a vorbit și despre uh, ceea ce a făcut Franța prin intermediul legii de modernizare a economiei, serviciile turistice, niște inițiative care sunt complet legate de directiva privind serviciile. Însă după aceea ați vorbit și despre modernizarea uh, spitalelor, dar asta nu mi se pare a fi în câmpul de aplicare al directivei privind serviciile, ci mai degrabă în câmpul de aplicare al politicilor publice, etc. Deci cred că aici am văzut foarte clar care este complexitatea sferei de aplicare a directivei. Și uh, poate că nu am vorbit suficient despre un alt factor de complexitate și anume toate acele zone neclare Evelyn Gebhardt a vorbit despre excluderea anumitor servicii de interes general, a vorbit despre acea listă pe care o făcusem, deci există și niște zone neclare de servicii care sunt fundamentale pentru cetățenii europeni în viața de zi cu zi, serviciile sociale, medico-sociale. Uh, E bine, cred că la nivelul uh, sferei de aplicare vor avea loc cu siguranță discuții și dificultăți de aplicare pe teren și va trebui să um, discutăm cu toți factorii implicați, sindicatele, autoritățile naționale și noi înșine, pentru că este o problemă foarte complexă și pentru dumneavoastră, dar și pentru noi. Good. Uh, and uh, Mr. Mulțumesc, domnule Sepcic. Mulțumesc. Așa cum vă spunem în prima mea intervenție, în Republica Cehă există 15 astfel de ghișee unice, 13 în diversele regiuni și 2 în Praga. În paralel, sigur, există și o pagină web www.businessinfo.net și Aici sunt pusă la dispoziție informațiile. În ceea ce privește responsabilitatea evaluării acestei directive în Republica Cehă, ministerul uh, responsabil este cel uh, pentru industrie și comerț. Mulțumesc, spune președintele. <clears throat> Domnule Șefcic, așadar, uh, această pagină web pe care ne-ați propus-o este disponibilă și în engleză sau doar în cehă? Vorbitorul uh, este nu doar în limba cehă, ci și în engleză. Poate și în germană. Este probabil de interes pentru mai multe țări. Bun. Dacă mai doresc și alți colegi să intervină pe marginea chestiunilor ridicate în discuție în ceea ce privește ghișeele unice, Am și eu câteva cifre la dispoziție și sunt uh, recunoscător colegilor mei din Regatul Unit care mi-au pus la dispoziție aceste date. În uh, Regatul Unit, aceste ghișee unice și-au început activitatea în decembrie 2009 și primesc uh, cer de, de informare începând din uh, luna februarie și este vorba de peste 1000 de solicitări de formulare care pot fi descărcate de pe internet, așadar vedeți că interesul este destul de mare. Oameni care vor să-și deschidă afaceri în mai multe țări. Nu știu dacă cineva dintre dumneavoastră poate veni cu cifre similare pentru informarea noastră, dar ne-ar face foarte mare plăcere să avem uh, mai multe date concrete în acest sens. Dacă mai există și alți doritori să intervină în ceea ce privește ghișele unice, vă voi da cuvântul. Doamna Gebhardt, Aș dori să-i dau un răspuns colegului uh, nostru din Franța, cum funcționează lucrurile în Germania cu sistemul nostru federal, pentru că, sigur, acest lucru complică situația pentru Germania. Pentru crearea ghișeilor unice răspund de landurile federale. Știu că Ministerul Economiei de la Berlin a încercat să facă un fel de coordonare, care însă a eșuat. Uh, și în fiecare land federal există o altă soluție pentru structura acestor ghișe unice, ceea ce e regretabil pentru că complică lucrurile pentru furnizorii de servicii din străinătate. Poate că la un moment dat totuși se va găsi o posibilitate de a crea un portal comun pentru toate landurile federale. În propriul meu land, Baden-Württemberg, cei doi parteneri din coaliție nu au putut uh, cădea de acord asupra sistemului și de aceea există un sistem dublu. Un sistem uh, comunal și un, uh, un birou de contact, un ghișeu de contact la camerele de comerț. Este o problemă, dar nu s-a putut găsi o altă soluție, așadar Germania trebuie să recupereze puțin, cel puțin pentru a facilita lucrurile pentru cei care vin din afară. Ideea este de a crea totuși un portal comun pentru ca oamenii să știe unde se pot adresa. Sper că măcar acest lucru să funcționeze. Nu ar fi bine dacă situația rămâne așa cum este în momentul de față, pentru că nu este ceea ce ne-am imaginat aici, în Parlamentul European. În acest sens, aș dori să vă reamintesc că în uh, propunerea mea inițială pentru directiva cu privire la servicii, propusesem, te rog, Malcolm, să vorbești puțin mai încet, dacă se poate, uh, Așadar, în propunerea inițială propusesem și crearea unui birou de coordonare la nivel european, însă nu am reușit să obțin o majoritate pentru această propunere în Parlament. Astăzi trebuie totuși să spun că e păcat că nu am reușit să impun această idee pentru că astfel s-ar put, fi putut face un schimb de bune practici, dar poate că dezbaterea așa cum, le cum avem uh, pe aceasta astăzi uh, pot să compenseze acest lucru. Așa cum întrebase și colegul meu, domnul președinte, de fapt, Există deja date statistice, cifre cu privire la solicitările către aceste ghișee unice și în câte limbi? Pentru că este o întrebare importantă. Dacă în Germania aceste solicitări s-ar putea face doar în germană, ar fi păcat. Ar trebui să existe totuși măcar o limbă suplimentară în plus față de engleză. Yes, thank you very much, Evelyn. I'm sorry. Mulțumesc, Evelyn. Îmi cer scuze pentru că te-am întrerupt adineori. Însă îi spuneam colegului nostru de la secretariat că ar putea, s-ar putea ca doamna Pratt din partea comisiei să vrea să adauge ceva, pentru că să răspunde de implementarea directivei din partea Comisiei Europene. Poate că va veni cu câteva completări, dacă dorește. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Chestiunea pe care o discutați în momentul de față, și anume crearea de ghișe unice de către statele membre, trebuie să spun, și nu spun acest lucru doar pentru că ne aflăm aici în prezența reprezentanților parlamentelor naționale, Așadar, trebuie să spun că s-au făcut eforturi substanțiale de către statele membre, s-au făcut progrese, este o, un proiect foarte ambițios și nu trebuie să uităm că începând de azi există 22 de ghișe unice funcționale, cele 5 care lipsesc Sperăm că se vor alătura în curând. Am ales să le numim pe aceste prime ghișe unice de contact ca fiind de primă generație care vor suferi, desigur, pe parcurs ameliorări. <clears throat> și este doar uh, începutul. Uh, au fost însă create pentru a dăinui în următorii ani. Important este să aibă loc un schimb de bune practici și statele membre au organizat uh, și întâlniri pentru a face schimb de informații în ceea ce privește crearea acestor puncte sau ghișe unice de contact. De asemenea, au încercat să găsească o siglă comună pentru acestea și se încearcă punerea la dispoziție informațiilor în cât mai multe limbi. Și de aceea trebuie lăudate eforturile depuse de statele membre. Este însă un uh, proiect pe termen lung și nu se poate spune doar, da, etapa asta a fost uh, îndeplinită, ci este un proces continuu, asta dacă vrem să venim în sprijinul întreprinzătorilor și cetățenilor noștri. Mulțumesc, spune președintele. Dacă îmi dați voie să vă mai adresez câteva întrebări și anume ce părere aveți în ceea ce priv- despre acest proces de evaluare care se efectuează în momentul de față și dacă avem uh, un singur, uh, o singură siglă pentru aceste ghișe unice. Ar fi interesant de aflat. Thank you, Mr. Chairman. As, as for the law... Mulțumesc, uh, domnule președinte. În ceea ce privește această siglă, sunt Tocmai suntem pe punctul de a finaliza pașii necesari pentru înregistrarea acestei sigle ca marcă înregistrată, de aceea uh, n-aș dori să adaug mai multe, dar va fi o marcă protejată la nivel european. Sigur că transpunerea în legislația națională a fost o cerință preliminară. Pe lângă legislația orizontală au mai trebuit identificate în legislația națională proprie acele elemente care au trebuit adaptate și a fost într-adevăr un exercițiu foarte important care ne-a oferit uh, un grad de transparență care are un caracter de noutate. Pentru că astfel statele membre au privit cu ochii pieței interne propria lor uh, legislație. Sigur că există întârzieri în aceste cinci state pe care le-am menționat, dar în majoritatea statelor membre, pentru că a fost o condiție uh, sine qua non această modificare a propriei legislații, uh, directiva funcționează acum. Mulțumesc, spune președintele. Cred că vor mai fi și alte întrebări din partea domnilor și domnilor parlamentari. Între timp uh, și domnul Schwab a dorit să mă intervine pentru câteva comentarii. Mulțumesc, domnule președinte. După ce doamna Prat, din partea Comisiei, ne-a relatat despre acest proces de evaluare, aș uh, adresa și eu o întrebare colegilor noștri din uh, statele membre și anume cum anume putem face ca guvernele naționale care tocmai se află în uh, negocieri uh, în ceea ce privește anumite reguli care nu sunt în conformitate cu, deci reguli naționale care nu sunt în uh, conformitate cu principiile acestei directive trebuie eliminate sau nu, așadar în ce măsură este implicat și acest nivel politic. Uh, does anyone else now want to intervene? And now, now Dacă mai dorește și alt cineva să intervină, îmi cer scuze să a de doamna Pred, pentru că am întrerupt-o. Dacă mai dorește și altcineva din oaspeții noștri să adreseze întrebări sau să ne relateze experiențe în ceea ce privește aceste ghișe unice sau pe altă, alte teme la care a făcut acum referire Comisia, nu vă pot decât încuraja să interveniți. Vă rog. Uh, grazie, ehm, Una riflessione. Mulțumesc, domnule președinte. Un comentariu pentru toți colegii, dat fiindcă acest ghiceu unic trebuie să garanteze că de la finele lui 2009 toți furnizorii de servicii pot obține acolo informații și să completeze procedurile administrative prin acest punct unic de acces, fără a trebuia să contacteze organizațiile profesionale, autoritățile și așa mai departe. Și atunci, de ce să nu avem cerința de a aplica, de a introduce uh, două limbi, cel puțin în afară de cea a țării de origine pentru a informa societățile sau persoanele interesate de a cunoaște legislația statului respectiv care își va deschide porțile pentru activitatea acestor companii. Mulțumesc! Mulțumesc. Mai există alți colegi care doresc să pună întrebări sau să intervină? Mulțumesc. Ceea ce am spus din partea Suediei este că Parlamentul trebuie să ia o hotărâre Însă acest lucru se abordează la nivelul funcționarilor și Parlamentul nu este cu adevărat implicat. Deci, iată, așa se poate rezuma pe scurt situația. Nu știu cum vă putem noi ajuta cu asta. Dar este o remarcă interesantă. Poate că e o problemă cu care se vor confrunta și alții pe viitor și poate parlamentele naționale ar trebui să fie implicate dintr-o fază mai incipientă. Am avut o singură întâlnire. Domnul Schwab, raportorul nostru, a putut să asculte ce au spus parlamentarii și ar trebui să o uh, reluăm pe viitor. Domnule Lecu, dacă voiați să spuneți ceva. Foarte rapid, ca să nu abuzez de timpul dumneavoastră. Aș vrea să vă spun că colega mea, doamna Vernio, ne-a spus de complexitatea acestei situații. Am vorbit de legea aceea spitalelor și adevărat că nu are legătură cu directivele, dat fiindcă serviciile medico-sociale sunt excluse. Dar legea se explică și am încercat să explic care este câmpul de aplicare în care transpunerea ar putea să fie utilă. De aceea am spus că e o situație foarte complexă și de aceea, doamna Vernă, am citat această listă referitoare la servicii medicale. Nu vreau să încep aici o discuție franco-franceză, dar am vrut să clarific de ce am menționat și legea privind spitalele. Mulțumesc! Mulțumesc pentru aceste comentarii. Mai sunt alți colegi care doresc să intervină pe oricare dintre subiectele legate de transpunere, de simplificarea legislației interne, a normelor interne. Și știu că este foarte relevant când vorbim de ghișee unice să avem proceduri simplificate. Doamna Gebhardt, poate doriți să ne spuneți cum stau lucrurile aici, fiindcă știm că ați uh, um, supravegheat îndeaproape și aspectele economice legate de aceste servicii de interes, servicii sociale de interes general. Äh, darf ich vielleicht noch einmal auf die einheitliche Ansprechpartner noch mal eingehen, weil das wir Permiteți-mi să revin încă o dată la ghișele unice, pentru că este un punct foarte important în opinia mea, unul dintre cele mai importante puncte în ceea ce privește accesul pentru această piață internă liberă a serviciilor. Și am avut impresia, și sigur, poate este normal să fie perceput ca un uh, punct mai degrav administrativ, care nu se discută prea mult în parlamente, dar este important să privim, să privim aceste ghișe unice de contact pentru a vedea dacă oferă acele informații necesare acestor potențial furnizori de servicii pentru ca aceștia să, pot respe- să poată respecta într-adevăr acele reguli pe care, care li se cer să fie respectate. Așadar, acele reguli care în țările de destinație există și trebuie respectate, pentru că că nu trebuie eliminate toate celelalte reguli prin directiva serviciilor. Așadar, acest prim aspect al informării cuprinzătoare. În al doilea rând, și procesele administrative pot fi simplificate foarte mult. Am avut ocazia să discut aceste aspecte și cu primari în Germania și care mi-au spus că pentru noi a fost o interesant să vedem că, datorită faptului că a trebuit să reunim aceste elemente, am uh, avut astfel ocazia să modernizăm, să ne modernizăm și propriile procese, pentru că am constatat cât de greoaie sunt procedurile la noi și am făcut acest lucru nu doar pentru furnizorii de servicii străini, ci și pentru ai noștri. Așadar, <clears throat> practic, uh, s-a făcut o evaluare și a procedurilor interne în beneficiu furnizorilor interni. Al doilea aspect, așadar, pentru care aceste ghișe unice sunt foarte importante. Și în al treilea rând, sigur, când vorbim de acces, sunt importante și limbile în care informațiile sunt disponibile și Mă bucură de asemenea faptul că Comisia Europeană are în curs de pregătire acest, această siglă comună. Eu cred că mai există un aspect care ar putea fi discutat în statele membre și anume informarea pentru furnizorii de servicii pentru că aceștia să știe că se pot adresa unui ghișeu unic, pentru că din experiența mea mulți întreprinzători, în special uh, cei mici, nu știu că au aceste posibilități. Și tocmai pentru aceștia este, până la urmă, cel mai important să dispună de aceste informații. poate, și aici mă adresez din nou Comisiei Europene, s-ar putea face împreună cu statele membre un fel de campanie de informare pentru ca oamenii să știe ce șanse există în acest domeniu și cui se pot adresa, pentru ca acest instrument să fie și folosit ca atare. Acestea au fost câteva puncte pe care am dorit să le clarific și pentru care am nevoie și de sprijinul colegilor din Parlamentele Naționale pentru ca acest instrument să poată fi folosit într-adevăr și să aducă și ceva pozitiv pentru oamenii de la fața locului, pentru că acesta este până la urmă obiectivul. Nu facem uh, legislație de dragul legislației, ci pentru a ajuta pe oameni să se miște mai liber pe această piață internă. și bineînțeles uh, că vrem să creăm și mai multă concurență pe piață pentru a elimina pe alocuri și anumite monopoluri care s-au creat. Dacă dintre dumneavoastră nu mai dorește să intervină nimeni în ceea ce privește ghișele unice, îmi dați voie să trec la următorul punct. Da, spune președintele, intenționam și eu să fac o propunere în acest sens. Am luat legătura cu biroul domnului Barnier pentru a vedea dacă poate să ne onoreze cu prezența sa. Dacă sunteți de acord, Uh, poate facem o scurtă pauză pentru a vă da ocazia să discutați și informal până la 5 și un sfert. Sperăm ca domnul comisar să ni se alăture undeva pe la 5 jumate, 6 fără un sfert, pentru uh, concluzii. Și uh, sigur că și dumneavoastră puteți adresa întrebări sau ne puteți uh, transmite anumite idei pe care le putem uh, include în uh, întrebările adresate domnului comisar. Dar de, dacă sunteți de acord, așadar, vom colecta aceste idei pe care doriți să le adresați și vă dăm acum și posibilitatea să aveți un schimb de informații mai formal și pentru ultima rundă de discuții uh, vom avea din nou intervenție din partea doamnei uh, Gebhardt și sperăm de asemenea ca domnul comisar să fie prezent la ultima noastră secțiune. Așadar, dacă nu există obiecții, putem să uh, ne revedem la 5 un sfert. Doamnelor și domnilor, propun să ne reluăm locurile și să vedem dacă mai sunt alte subiecte care au intervenit pe durata pauzei. Am avut ocazia să mă întâlnesc și să vorbesc cu mulți dintre dumneavoastră în această pauză și sper să putem să păstrăm aceste legături între comisia noastră și diferitele comisii pe care le reprezentați în parlamentele naționale. Mă bucur că avem o secțiune deschisă acum mi-ați spus despre părerea pe care aveți cu privire la sfera de aplicare a directivei și vreau să spun că în această parte a întâlnirii noastre vrem să auzim părerea dumneavoastră cu privire la importanța acestor sesiuni, dacă vi se pare importante, apoi să ne spuneți dacă sunt alte subiecte pe care vreți să organizăm întâlniri pe viitor, deci subiecte care vă preocupă și care au legătură cu mandatul comisiei noastre, și anume piața internă și protecția consumatorului. Avem un program de lucru pentru următoarele 12 luni pentru comisie, care ar trebui să existe și la nivelul Parlamentului dumneavoastră, deci veți vedea care sunt subiectele pe care le vom aborda. Și dacă identificați subiecte pe care ar fi bine să vorbim, uh, nouă ne-ar face mare plăcere. Așa că vă rog să folosiți ocazia prezenței dumneavoastră aici să ne spuneți. Domnul Barnier e în drum spre noi, de îndată ce sosește, ni se va alătura aici la prezidiu și ne va um, face o prezentare și domnul Martin Plas din partea comisiei de asemenea este aici. Doamna Martin, poate ar trebui să-i dau cuvântul pentru câteva concluzii înainte de încheiere. Evelin, vrei să spui câteva cuvinte, poate, introductive în această ultimă sesiune a zilei de astăzi? Și apoi deschidem uh, uh, intervalul de discuții și cine dorește să intervine este invitat să o facă. Ja, danke schön. Äh, ich möchte vielleicht noch mal... Mulțumesc. Dați-mi voie să revin la două puncte care mi-au fost aduse în atenție în scurta pe pauză pe care am avut-o. E vorba de scopul de aplicare al directivei. Este vorba de articolul 1, aliniatul 6, unde se spune că această directivă nu aduce atingere dreptului muncii, ceea ce înseamnă că legislația în domeniul muncii, relațiile între angajator și angajat rămân la latitudinea statelor membre cu respectarea legislației comunitare. În aceeași măsură, directiva nu aduce atingere nici legislației naționale cu privire la protecția socială. Eu cred că această dispoziție a fost una foarte importantă pentru că temerea multora în statele membre a fost uh, că prin această directivă vor deveni depășite sau vor fi eliminate acele reguli naționale în ceea ce privește protecția socială. De aceea, această dispoziție la articolul 1 al directivei. Am avut și o discuție foarte lungă dacă să folosim o astfel de formulare sau nu, dar am ales să o introducem pentru a evidenția în mod clar că nu dorim să intervenim nicicum în domeniul legislației muncii din statele membre și am făcut această trimitere la principiul statului de destinație. Știu că în anumite state membre există discuții, dar poate mai revenim la această temă, va face plăcere, pentru că atunci această legătură dintre directiva cu privire la servicii și alte directive al eh, Parlamentului European eh, joacă un rol major. Dar important este și domeniul de aplicare. Știți, probabil că inițial Comisia Europeană propusese ca directiva să se aplice aproape tuturor serviciilor existente. Însă noi am spus că există o diferențiere care trebuie făcută între servicii pur comerciale, așa cum sunt cuprinse în această directivă da, și acele servicii de interes economic general care trebuie tratate separat, cum ar fi, de exemplu, servicii audiovizuale, servicii în domeniul rutier uh, și așa mai departe, uh, activități ale executorilor judecătorești, ale notarilor. Am ales acum doar câteva exemple. Am mai exclus și jocurile de noroc pentru că am spus că Acestea nu sunt servicii de in, interes uh, general, dar nu sunt uh, nici uh, pur comerciale și de asemenea, și protecția față de criminalitate organizată este un exemplu care trebuie tratat separat și unde și Curtea Europeană de Justiție ne-a dat dreptate între timp. Pentru că dacă le-am fi inclus, uh, ar fi trebuit uh, create condiții foarte specifice în statele membre. Însă, unul din punctele principale de discuție aici în Parlament, dar și în statele membre, a fost și excluderea acestor servicii de interes uh, economic general și măsura în care ele trebuie excluse și în compromisul pe care l-am găsit există și puncte slabe, recunosc, pentru că aceasta este până la urmă natura compromisului. Iar acum, ideea este să vedem cum anume sunt interpretate în statele membre aceste excepții și cum se tratează la modul concret. Și de aceea m-ar interesa să aflu de la dumneavoastră unde sunt uh, problemele vis-a-vis -vis de aceste două puncte specifice, așadar pe de o parte, respectarea legislației muncii și, pe de altă parte, <clears throat> acceptarea serviciilor de interes economic general. Pentru că aici cred că există un necesar de discuții și Comisia Europeană a publicat un uh, document unde am găsit anumite formulări cu care nu pot fi de acord, pentru că trebuie să spun că în momentul adoptării Parlamentul se gândise la altceva. Vă, spun, vă dau un exemplu. În domeniul sănătății al spitalelor, în spitale se oferă și uh, servicii care nu sunt excluse, de exemplu, mâncarea pentru pacienți. Comisia Europeană interpretează această directivă cum că acest domeniu nu face parte din serviciile de sănătate și trebuie privit ca un serviciu comercial. Și trebuie să vă spun că am rămas foarte mirată pentru că acest uh, această furnizare de mâncare pentru pacienți, unde trebuie respectate și anumite planuri uh, de dietă <clears throat> și regim alimentar, este strâns legat de tratamentul pacienților. Și m-ar interesa să știu care sunt discuțiile pe această temă în statele membre, cum au fost rezolvate până la urmă aceste probleme Vedeți așadar că până la urmă e vorba și aici de probleme concrete care trebuie rezolvate și că se, un text care a fost un compromis poate fi interpretat în moduri foarte diferite la care, care nu au fost gândite așa în momentul în care am avut noi dezbaterea și știu acest lucru din discuțiile cu colegii din Parlamentul European și din alte grupuri politice care au fost foarte mirați și care spuneau cum doar uh, serviciile de interes uh, general au fost excluse din aplicarea care au fost așadar excluse din aplicarea directivei și de ce vorbim acum de uh, lucruri care ar cădea sub incidența acesteia și care care n-au fost gândite așa inițial. De aceea aș dori să știu care este și opinia colegilor noștri în acest sens. Mrs. Svensson. Mrs. Janssen. Doamna Janssen. Mulțumesc că v-ați amintit numele meu. Dat fiindcă vorbim despre piața muncii am spus deja că această directivă servicii nu se mai numește directiva Bolkenstein. Și în Suedia, cum am încercat să explic, am încercat să facem o excepție și să modificăm legislația și am reușit să facem acest lucru. De exemplu, aici nu putem găsi persoane care să fie gata să presteze anumite activități. Și sindicatele ne-au spus că trebuie să vedem care este starea acordurilor colective. Și au fost eliminate anumite elemente din legislație și opoziția și sindicatele consideră că s-a ajuns la situația împotriva care am fost uh, avertizați. Și cred că e important ca Parlamentul European să continue să analizeze această chestiune și să vadă care este situația în ceea ce privește punerea în aplicare a acestei legislații sau vom risca să ne confruntăm cu probleme. Trebuie să găsim noi căi de a merge mai departe și asta facem în Suedia. Și este foarte important să încercăm să evaluăm toate aceste lucruri împreună la nivelul parlamentelor naționale și a Parlamentului European. Trebuie să colaborăm și să avem mai multe schimburi. Mulțumesc! Mai dorește cineva să intervină din partea parlamentelor naționale? Domnul Schwab și doamna Rapti. Domnule Schwab, doriți să interveniți acum? Probabil nu. Da. Ähm, Mulțumesc, domnule președinte. Se întâmplă foarte rar, dar aici trebuie să o contrazic pe doamna raportor, pentru că serviciile medicale au fost enumerate clar la articolul 2F și asta independent de modul în care sunt organizate la nivel național, dar femeile de serviciu, echipa de curățenie sau cantina nu trebuie incluse aici pentru că este vorba de un serviciu absolut normal care nu trebuie neapărat privit uh, ca serviciu medical și de aceea sunt uh, de aceeași părere ca și Comisia Europeană, dar, așa cum spuneți dumneavoastră, în cazul unui regim alimentar anume, aici lucrurile sunt discutabile, dar, în principiu, aceste servicii suplimentare în spitale cad sub incidența acestei directive. Okay, well, I think we have uh, some interesting debates. Cred că, iată, am avut niște discuții foarte importante, dar nu uitați că mai există și dispoziția, directiva privind achizițiile publice, care are un impact asupra acestor aspecte. există niște principii de siguranță mai sigure pentru aceste servicii de interes general, care permit statelor membre să asigure aceste servicii. Mi se spune că în câteva minute va sosi domnul Barnier. Până atunci, doamna Rapti, bine ați revenit! doriți să interveniți și apoi o ultimă ocazie pentru intervenția dumneavoastră a oaspeților noștri, dacă doriți, înainte să vină domnul Barnier. Mulțumesc, deci pot să vorbesc până sosește domnul Barnier. Avem așa mult timp la dispoziție. Mulțumesc foarte mult. Motivul pentru care am lipsit a fost că am uh, participat la întâlnirea din cadrul Comisiei Employment și acolo am avut o audiere a domnului Andor și știți mai bine decât mine că există o legătură directă între piața internă și drepturile și um, sistemele pentru protecția lucrătorilor. N-am vrut să intervin mai devreme, fiindcă m-am gândit că reprezentanții Parlamentelor Naționale trebuie să vorbească. Dar trebuie să vă spun cu mândrie că acum noi discutăm această directivă a serviciilor în Parlamentul nostru din Grecia și știți care e situația din Grecia, nu trebuie să intru în, detalia, în detaliu. Și totuși noi acum votăm în Parlament transpunerea directivei în legislația națională și cred că e un lucru foarte important, un pas important pentru toată Uniunea Europeană pentru Parlamentul European, dar mai ales pentru Parlamentul din Grecia, având în vedere situația excepțională de acolo. Vreau să subliniez două aspecte. În primul rând, implementarea directivei servicii trebuie făcută cu uh, accentul pus pe protecția consumatorilor. De asemenea, trebuie să luăm în considerare și o serie de măsuri care trebuie luate. L-am ascultat pe domnul Schwab și ați menționat aceste regimuri, aceste diete speciale și alte aspecte din domeniul sănătății. Aceste lucruri au legătură cu persoanele care sunt uh, internate în spital. Deci este un subiect care trebuie abordat. Nu cred însă că trebuie ca cineva care este internat cu probleme de stomac trebuie să aibă neapărat o dietă specială sau probleme gastrointestinale. Poate cineva care a, are probleme cu inima sau uh, și-a rupt piciorul sau care trebuie să slăbească. E, sunt doar niște idei care îmi vin acum în minte când vorbim despre diete speciale. Văd că domnul președinte zâmbește, însă ce am vrut să spun este că trebuie să ne gândim la toate aceste lucruri pentru a reuși să ajungem la rezultatele pe care le dorim. Și în încheiere vreau să spun că în cadrul pieței interne, cei care legitimizează serviciile de pe această piață și care asigură buna funcționare sunt cetățenii și consumatorii și la ei trebuie să ne gândim când vorbim despre aceste chestiuni. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc. Da, mă gândeam că intrăm puțin uh, prea în detaliu. Însă, a fost foarte bine să putem avea acest uh, schimb de vederi cu dumneavoastră și să vorbim de toate aspectele acoperite de directivă și cred că e clar că avem de-a face cu un document cu o sferă de aplicare foarte mare foarte importantă și care va produce efecte la nivelul tuturor cetățenilor și de asemenea va oferi multe oportunități cetățenilor, sperăm. Și despre asta nu am vorbit chiar așa de mult promovarea pieței unice europene, disponibilitatea informațiilor la nivelul acestor ghișee unice, trebuie să încurajeze oamenii să înființeze noi, um, să-și înființeze noi întreprinderi, să formeze parteneriate, fiindcă e vorba de o directivă care se axează pe micile întreprinderi. Și e foarte important acest lucru. Există multe oportunități pe care le oferă și trebuie să ne asigurăm că cetățenii noștri le cunosc și acest lucru va fi discutat într-o propunere la care lucrăm, un raport la care lucrăm. Uh, colegul nostru, domnul Greh, care a fost uh, azi dimineața alături de noi și care se va referi la o piață unică pentru cetățeni și consumatori. E un raport de inițiativă care se derulează în paralel cu raportul profesorului Monti din partea Comisiei, domnului Barroso. Va fi un raport din partea domnului Barnier care ni se va alătura și puteți să-l întrebați cu privire la strategia pentru finalizarea acestei piețe unice. Noi, comisia noastră încearcă să fie activă, nu să-și păstreze un rol uh, pasiv și să aștepte directive care să fie analizate. Noi încercăm să dăm formă agendei politice prin intervenția noastră. Și pentru asta e important ca și parlamentele naționale să se implice. Și din discuția noastră de astăzi a rezultat importanța de a avea discuții cu dumneavoastră într-o fază mai incipientă, E vorba de o propunere care a fost convenită în 2006 și pe baza căreia lucrăm înainte de a sosi domnul Barnier, poate aveți niște comentarii finale. Colegul din Norvegia, vă rog. Domnul Nesvic, îmi pare rău că nu văd numele dumneavoastră de aici. Aveți cuvântul. Thank you very much, Mr. Chair. Mulțumesc, din partea Norvegiei, uh, voiam să profităm de această oportunitate pentru a vă mulțumi pentru invitația de a participa la această sesiune. Uh, a fost foarte important să avem acest gen de reuniuni pentru că ne dau ocazia să discutăm um, aspecte de interes împreună cu colegii noștri parlamentari din alte state. Și vreau de asemenea să spun că uh, este important să avem o dezbatere largă cât mai devreme posibil, pentru că astfel putem să identificăm problemele esențiale din timp și nu abia la sfârșit când se uh, trece la partea de redactare a actului legislativ și este de asemenea important să analizăm uh, oportunitățile existente astăzi în loc să ne ocupăm numai de problemele care ar putea interveni pe viitor. Și cu acesta doream să vă mulțumesc din nou pentru invitație și sperăm să avem ocazia să ne revedem uh, curând. Mulțumesc! Okay. Um, good. Well, I think there are no other closing comments. Cred că nu mai sunt alte intervenții de încheiere, cel puțin pentru moment. Și vă asigur că și mai târziu vom avea ocazia să mai uh, vorbim despre asta. Pentru moment îmi face deosebită plăcere să-i urez bun venit domnului comisar Michel Barnier, uh, comisarul responsabil de piața internă și protecția consumatorilor. Uh, suntem foarte bucuroși să vă avem printre noi, domnule comisar, câteva cuvinte despre tema noastră de astăzi și câteva întrebări. Um, însă, în primul rând, vă mulțumim că ați venit puțin mai devreme și că v-ați compresat uh, agenda ca să puteți fi printre noi. Vă voi da cuvântul pentru a ne spune care este opinia dumneavoastră privind transpunerea acestei directive și care sunt mesajele pe care doriți să le transmiteți parlamentelor naționale și membrilor uh, Parlamentului European. Îmi face plăcere să vă dau cuvântul, domnule Barnier. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor! Îmi face o deosebită plăcere să particip la sfârșitul zilei dumneavoastră comune între Parlamentele Naționale și Parlamentul European și asta din mai multe motive. Unu, pentru că Comisia Europeană este la dispoziția Parlamentului și, așa cum ați solicitat, am venit chiar mai devreme. Și, în al doilea rând, și spun asta parlamentarilor naționali care sunt prezenți aici, pentru că am avut onoarea să particip și eu la reuniunile acestei comisii și mă bucur să vă revăd. Și, în al treilea rând, pentru că pentru mine, doamnelor și domnilor deputați și senatori naționali, dialogul cu parlamentele naționale este foarte important. Și spun acest lucru pentru că aceasta este convingerea mea încă de dinainte de tratatul de la Lisabona. Am fost eu însumi deputat și senator în țara mea uh, timp de peste 20 de ani și nu cred că putem să reușim să creăm o Uniune Europeană, Uniune Europeană eficientă fără această cooperare inteligentă între instituțiile europene și parlamentele naționale. Și am intenția în următorii cinci ani să acord suficient timp uh, dialogului dincolo de reuniunile comune uh, ca cea la care participăm astăzi, dar să încurajez dialogul cu autoritățile competente din fiecare din capitalele Uniunii Europene. Am făcut deja asta în primul meu mandat de comisar și voi continua, mai ales că subiectele de care mă ocup sunt subiecte care țin de codecizie și sunt subiecte în care legiuitorul european are un rol fundamental. Și când spun rol fundamental, uh, rolul fundamental al parlamentarilor în general și al Parlamentului European în special, doream să subliniez rolul esențial pe care l-a jucat doamna Gebhardt în adoptarea directivei privind serviciile care a făcut obiectul reuniunii dumneavoastră de astăzi. Deci îi mulțumesc doamnei Gebhardt pentru această uh, inițiativă și mulțumesc Comisiei pentru inițiativa de a organiza această reuniune și vă asigur că puteți conta pe mine în lunile următoare pentru a participa la acest dialog cu parlamentele naționale. De ce directiva despre care vorbim astăzi este atât de importantă? Este vorba despre o miză extraordinar de importantă, transpunerea ei. O miză care a fost foarte bine identificată încă de la început, în lungul proces legislativ de îmbunătățire a directivei. și pot să spun că această directivă a fost îmbunătățită pentru că e, am fost membru în Comisia Prodi care a făcut această propunere și ca orice propunere a Comisiei, ea poate fi perfecționată. Mm, și, într-adevăr, directiva s-a îmbunătățit în mod substanțial grație mm, activității parlamentarilor. Este vorba de un subiect economic foarte important și aș dori să reamintesc, conform calculelor făcute de serviciile uh, și departamentele care lucrează pentru mine, că avantajele unei aplicări eficiente și corecte a directivei în cele 27 state membre, e bine, avantajele sau câștigurile sunt între, um, depășesc 60 de miliarde uh, de euro, între 60 și 140 de miliarde de euro. Iată uh, câștiguri care reprezintă un procent și jumătate de creștere suplimentară. Uh, și spun asta în fața colegilor din parlamentele naționale, este o miză economică majoră, criza este departe de a fi finalizată și putem găsi în noi înșine acești factori de creștere suplimentară și ei sunt prezenți în mod clar și în buna aplicare a directivei privind serviciile. De ce este importantă această directivă? Pentru că e o directivă care nu seamănă foarte mult cu celelalte. Implementarea ei este un proces complex, o provocare fără precedent pentru statele membre și dincolo de uh, activitatea legislativă care necesită o trecere în revistă completă și o simplificare în profunzimea legislației naționale, directiva cere și um, implementarea unor proiecte operaționale, cum sunt ghișeele unice, despre care voi vorbi imediat, adresate formalităților administrative. Și tocmai, datorită acestei complexități, Comisia a dedicat încă de la începutul implementării acestei directive niște um, resurse importante pentru furnizarea de asistență tehnică în favoarea statelor membre, unde am ajuns astăzi cu implementarea și transpunerea directivei. Termenul de transpunere a fost fixat pentru 21 decembrie 2009, după cum bine știți astăzi, la patru luni după expirarea acestui, de, acestui termen, pot face un bilanț deschis deschis și critic al acestei situații uh, și trebuie să spun că mi-a făcut plăcere să constat o bună cooperare între Comisie și statele membre, um, o cooperare care a marcat întregul proces de transpunere. Există un fel de efect al pieței internet, tocmai datorită pârghei acestei directive privind serviciile, uh, o pârghe care a acționat la nivelul administrației centra- uh, naționale, îmi cer scuze. Uh, în Suedia, um, dincolo de vizitele pe care le efectuez uh, în ceea ce privește responsabilitățile mele de supervizare, e bine, vă spuneam că voi avea o vizită în Suedia în 3 și 4 iunie și voi continua cu celelalte capitale pentru a mă întâlni cu funcționarii și uh, miniștri competenți responsabili de implementarea acestei directive, precum și de implementarea altor directive, cum este cea a calificării profesionale sau cea a achizițiilor publice. Sunt lucruri pe care vreau să le verific împreună cu funcționarii care sunt direct responsabili și nu numai cu miniștrii, pentru ca fiecare să se simtă responsabilizat și respectat. Și cred că este un mod de lucru potrivit aștept de la aceste vizite să um, aducă un efect de accelerare a asumării de către autoritățile naționale sau de către autoritățile regionale a directivelor care se află în centrul funcționării piețelor interne. Directiva privind servicii, directiva privind calificările profesionale și cea privind achizițiile publice. Foarte telegrafic, domeniile esențiale ale directivei, uh, în primul rând, care este stadiul adoptării și modificării legilor existente. În momentul în care vă vorbesc, 29 de state au adoptat legislația orizontală de transpunere, patru state membre, în alte patru state membre, legislația orizontală se află la Parlament, pe masa de lucru a Parlamentului Național, deci la dumneavoastră, în instituții, și este important ca aceste state, precum și cele două state restante care încă nu au început procesul, este important, deci, să încheie acest proces legislativ elementar cât mai rapid și sper că fiecare dintre dumneavoastră va susține acest angajament al statelor membre care mai au încă progrese de făcut. Vă reamintesc de asemenea că este posibilă o transpunere corectă fără adoptarea unei legi orizontale, dar prin înscrierea principiilor generale ale directivei într-un, într-o serie de legi sectoriale. Este o abordare tehnică care uneori poate fi destul de laborioasă, dar care a fost aleasă de Franța și de Germania, de exemplu. Un lucru este clar, adoptarea unei legislații orizontale nu este suficientă. Uh, volumul de lucru este mai mare, mai complex atunci când este vorba despre adaptarea legislației existente. În majoritatea statelor au fost deja adoptate amendamente sau acestea se găsesc pe masa de lucru a parlamentelor naționale. Ca să aveți doar o idee, a amplorii acestui proces. Este vorba de peste 600 de acte normative care au fost modificate în întreaga Uniune Europeană. Și totuși, Există multe state membre care au acumulat o întârziere destul de mare în uh, modificarea propriilor legi. Și tocmai aceste lucruri le voi verifica în cadrul vizitelor pe care le voi efectua în capitalele europene. Al doilea domeniu esențial, ghișeele unice, foarte importante. Um, ele um, sunt uh, practic cheia directivei, sunt acele porți de acces pentru agenții economici care astfel pot să se bucure de drepturile lor în toate țările. Există o primă generație de uh, ghișee unice operaționale în 21 de state membre, ceea ce înseamnă că șase state membre încă nu au uh, astfel de ghișee unice online. În anumite state membre ghișele unice nu sunt încă tranzacționale în sensul în care se limitează numai la furnizarea de informații și nu au posibilitatea de a permite agenților economici să și um, finalizeze procedurile. Există însă progrese încurajatoare și aș dori uh, să utilizez vizitele pe care le voi efectua în statele membre pentru a impulsiona crearea acestor ghișee unice, unice care sunt um, porțile de acces, sunt pârghile de reușită a implementării uh, directivei. În ceea ce privește cooperarea administrativă și aici s-au făcut mai multe progrese prin rețeaua de cooperare administrativă și pentru a facilita această cooperare. Comisia a creat sistemele electronice pentru um, piața internă care permit uh, o cooperare rapidă și multilingvistică un număr destul de important de, de autorități uh, competente din uh, mai multe state membre, cam 4500 de autorități competente, s-au înregistrat în aceste sisteme informatice și anul trecut uh, au avut loc uh, um, 2500 de schimburi uh, de informații prin uh, intermediul acestor sisteme, ceea ce ne arată cât de mare este, care este amploarea cooperării administrative uh, în, acest, uh, în cadrul acestui sistem IMI, Internal Market Information System, um, care s-ar putea dezvolta după modelul uh, binecunoscutului uh, site Facebook. Uh, o vom asculta pe doamna Gebhardt și pe domnul președinte, care vor extrage concluziile acestei zile. Înainte de asta vă spun că, într-adevăr, s-au făcut progrese. Este clar că acestea nu sunt suficiente. Statele membre care au restanțe, care au întârzieri, trebuie să-și um, dubleze eforturile, să aducă niște răspunsuri clare la aceste întrebări și spun asta în fața Parlamentului. Um, voi, uh, le voi da timp pentru a-și îndeplini contractul pe care trebuie să-l um, realizeze, însă acest timp nu este nelimitat. Uh, ele trebuie, într-un fel, să fie constrânse să implementeze mecanismele legate de implementarea directivei și astfel fac apel la responsabilitatea dumneavoastră, de aceea cred că uh, parlament, parlamentele naționale, dincolo de activitatea legislativă de transpunere sau de modificare a legislației naționale, e bine, parlamentele naționale sunt uh, formate din politicieni care pot să ne ajute în, această, în acest efort de convingere pe lângă guvernele și autoritățile regionale, pe lângă administrația uh, diferitelor state care trebuie să-și îndeplinească responsabilitățile. Termenul de implementare al directivei nu este sfârșitul acestui proces. Ghișeele unice trebuie să um, aibă o funcționare pe termen lung și trebuie să um, avem o abordare um, de sustenabilitate. Funcționarea trebuie să fie sustenabilă în timp. Um, iată ce gen de proces voi lansa, dincolo de colaborarea cu Comisia IMCO, în colaborare așadar, în cooperare cu parlamentele naționale și vă mulțumesc că mi-ați permis să particip la această evaluare critică și sinceră a implementării directivei serviciilor, care este o directivă cheie pentru funcționarea piețelor interne. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Uh, Domnule comisar, vom trece acum la partea de concluzii. Voiam să-i dau cuvântul doamnei Gebhardt pentru a ne furniza câteva elemente, dar înainte de asta trebuie să spun că suntem foarte recunoscători domnului comisar pentru participare și pentru acest rezumat. Știu că țările pe care nu le-ați vizitat încă vor fi foarte bucuroase să se bucure de, vor fi foarte uh, fericite să se bucure de prezența dumneavoastră atât de energică și nu voiam să vă dau cuvântul pentru niște aspecte generale, însă voiam să-i dau cuvântul reprezentantului Bel- Parlamentului Belgian, care va asuma următoarea președinție a Uniunii Europene și să ne spună câteva lucruri despre planurile acestei instituții. Da, am uh, lucrat cu foarte multe președinții până acum. Vrem să-i mulțumesc domnului Barnier uh, că ni s-a alăturat. Este o plăcere să ascultăm această demonstrație a necesității uh, directivei. De altfel, la început uh, s-a făcut o evaluare prospectivă a aspectelor pe care le-ați ridicat și dumneavoastră, și anume acelor beneficii ale directivei, atât în ceea ce privește creșterea activităților industriale, comerciale și de servicii în general, precum și în ceea ce privește ocuparea de la prima directivă din 2002 și apoi până la directiva pe care o aplicăm în prezent, e bine, s-au înregistrat foarte multe diferențe. Doamna raportor a vorbit că a arătat că nu se mai produce pe Bolkenstein astăzi, directiva este cu totul altceva. Acum, concluziile provizorii privind impactul binefăcător al acestei directive asupra funcționării, economii, funcționării economiei Uh, ei bine, aceste concluzii vor fi la fel de pozitive și pentru prima parte, um, uh, când era vorba despre directiva Bolkenstein, care între timp a fost puțin diluată, sau veți face un alt gen de evaluare. Vă mulțumesc! Voi verifica din ce perioadă datează aceste cifre Uh, care au evaluat impactul uh, economic uh, pozitiv despre care vă vorbeam, acele peste 60 de miliarde care reprezintă un procent și jumătate de creștere suplimentară. Trebuie să verific dacă cifrele nu cumva au fost depășite sau dacă nu mai sunt de actualitate. Este o întrebare foarte bună, însă mă gândesc că dacă mi-au fost date aceste cifre astăzi de către serviciile mm, cu care lucrez, ei bine, sigur că trebuie să acceptăm aici un grad de aproximație um, mai ales pentru că nu avem încă rezultate operaționale ale implementării directivei astăzi. Însă, cred că aceste cifre se bazează pe efectele produse de test. fost finalizat de Parlament și nu pe prima versiune, și anume acea directivă Bolkenstein. E vorba de efectele directivei așa cum a fost ea finalizată de Parlament. Merci, très brillant. Doamna Verniu, mulțumesc uh, pe scurt, pentru că cred că trebuie să lăsăm cuvântul uh, colegilor din Parlamentele Naționale. Mulțumesc și eu domnului comisar că ni s-a alăturat. Mi-a făcut plăcere să-l aud vorbind despre informarea către cetățeni, pentru că știe foarte bine că în uh, țara noastră s-au spus multe lucruri false legate de această directivă privind serviciile, inclusiv de către politicieni de către noi înșine. Cred că este esențial ca în momentul în care vom identifica foarte bine sfera de aplicare și în momentul în care ghișele unice vor fi eficiente, și aici o să mă întorc la dificultățile și complexitatea de transpunerea acestei directive, ei bine, în acel moment va fi fundamental ca cetățenii să-și asume câștigurile economice, sociale și câștigurile de libertate în ce privește circulația și calificările profesionale, ei bine, toate aceste câștiguri trebuie să fie asumate de cetățeni, să fie conștientizate de cetățeni și e nevoie de o informare la nivel maxim, care să fie făcută chiar de către state și nu văd altă posibilitate decât o participare a mass media națională mass mediei naționale care să informeze uh, statele membre. Deci parlamentele, Parlamentul European, Parlamentele Naționale trebuie să explice prin intermediul mass mediei care sunt avantajele pozitive în viața de zi cu zi a cetățenilor, pentru că astfel va intra și Europa în spiritul cetățenilor europei. Vă mulțumesc că ați subliniat acest lucru. Good. Well, I think uh, Mr. is happy to take a few. I'll... Cred că o să mai ascultăm câteva întrebări din partea colegilor, domnul Pedica din uh, Senatul Italiei dorea să spună ceva și apoi domnul Coșusnic. Nu știu dacă mai este altcineva, după ce domnul Barnier va face niște um, afirmații de încheiere. Grazie, domnul președinte. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc domnului comisar Barnier. Am o întrebare. Când într-o țară se dă un decret lege, adică în Italia, în cazul nostru. Și sensul acestui decret se opune normelor de transpunere a directivelor uh, servi- directivei servicii. Ce trebuie să facem, domnule comisar? Să explic la ce mă refer. Ca să răspund la întrebarea pusă, aș vrea să subliniez că e vorba de un aspect foarte delicat din directivă fiindcă interpretarea sa de către statele naționale ar avea uh, efectul de a bloca libertatea de uh, transpunere a dispozițiilor directivei și totul, uh, totuși nu acesta este scopul. În transpunerea care s-a făcut în Italia cu decretul de lege care a fost aprobat săptămâna trecută, rezulte că pentru un astfel de regim de exceptare s-a uh, acesta a fost folosit în mod excesiv, mai mult decât se prevedea în directiva din Bruxelles. În articolul 2 din decret se prevede că sectoarele excluse din sfera de aplicație a directivei, deci serviciile de interes economic general, care trebuiau să fie excluse, care să funcționeze sub controlul unui subiect public, ei bine, excluderea tuturor serviciilor de interes economic general gestionate la nivel public sau privat este în contradicție întâi de toate cu considerentul 17 din directivă, unde se spune că serviciile de interes economic general sunt servicii care, fiind prestate în scopuri economice, intră în sfera de aplicare a prezentei directive și acesta contravine normelor de implementare a directivei servicii, unde se spune că serviciile de interes economic general, cum ar fi cele de furnizare a energiei electrice și a gazelor, se prestează ca activitate economică și deci intră în sfera de aplicare a directivei servicii. Se pare că legiuitorul european a dorit să interzică posibilitatea unei excluderi uh, concrete a serviciilor economice de interes general și că guvernul italian, în fază de punere în aplicare a acestei dispoziții, a acționat în mod contrar și atunci ar trebui ca guvernul să fie invitat să facă o nouă analiză pentru a se asigura că directive, obiectivele directivei sunt respectate și, prin urmare, să nu împiedice o realizare concretă a pieței unice. Și o altă, un alt comentariu și închei, domnule comisar. Am dorit să sensibilizăm din partea partidului nostru, a poziției pe care o reprezentăm în Italia, să sensibilizăm uh, părerea europeană și să se înțeleagă că trebuie să se aibă în vedere necesitățile din Italia, punând în aplicare dispozițiile de la Bruxelles. Guvernul a avut în vedere protecția socială a lucrătorilor, printre motivele care duc la uh, impunerea cerințelor pentru activitățile transfrontaliere. Și guvernul urmărește să protejeze companiile private și astfel se va crea un regim privilegiat prin care lipsa de concurență din uh, alte state va duce la menținerea prețurilor ridicate și va duce la reducerea calității serviciilor. Și aș vrea să știu ce veți face când există țări care nu respectă normele de implementare a directivei servicii. Rather wish you made, uh, I'm, I'm rather Sunt, cred că abuzăm puțin de timpul domnului comisar, pentru că nu m-am gândit că o să fie întrebări atât de lungi. Ați făcut o afirmație foarte, foarte lungă și cred că nici nu este rezonabil să ne așteptăm ca domnul comisar să răspundă la toate punctele. Acum, adresându-mă colegilor din Parlamentul European, le spun că domnul comisar Barnier va reveni printre noi, mâine la ora 9, deci nu intenționez să mai ascult niciun fel de întrebare, pentru că veți avea șansa să vorbiți cu domnul comisar chiar mâine, când va participa la o reuniune a comisiei noastre. Deci închid acum sesiunea de întrebări și îl invit pe domnul Barnier să facă câteva uh, observații de încheiere, apoi voi da cuvântul doamnei Gebhardt și apoi eu însumi voi, înche- voi închide ședința respectând timpul care ne-a fost alocat. Domnule comisar, doresc să vă dau această ocazie de a face câteva observații de încheiere. Mulțumesc, domnule președinte. Cum sunt deja acum seara aici și mâine dimineața trebuie să mă întorc, mă gândesc că mai bine îmi petrec noaptea aici, la Parlament. De ce nu? Văd că primiți foarte multe invitații la cină, spune domnul președinte. Domnul Barnier, haideți să fim serioși. Voiam doar să confirm ceea ce spuneam mai devreme, deci colaboratorii mei mi-au confirmat că este vorba despre impactul economic. Uh, deci acele cifre pe care le utilizăm, dar care au o marjă de aproximare, pe care vă rog să o înțelegeți, datează din 2007 și provin dintr-un studiu independent realizat de uh, un cabinet uh, CPB și uh, aceste studii reprezintă o analiză a ultimei versiuni a directivei, așa cum a fost ea elaborată de Parlament și Consiliu. L-am ascultat cu atenție pe domnul Pedica, nu voi putea intra în toate detaliile, însă am uh, înțeles uh, problema ridicată încerpește serviciile și sectoarele excluse, exceptate. De exemplu, Franța a exclus servicii sociale, cum ar fi creșele, pentru transpunerea directivei privind serviciile. Servicii care oricum erau excluse din sfera de aplicare a directivei. Uh, într-adevăr, deci au fost excluse mai multe servicii sociale, dar nu toate. Serviciile sociale prestate de stat, adică de prestatori de servicii împuterniciți de stat, au fost excluse. Ceea ce înseamnă, deci, că, din potrivă, creșele private intră în sfera de aplicare a directivei. Din câte știu, majoritatea statelor membre au urmat acest gen de compromis și l-au înscris în legea lor de transpunere. Și pe baza acestei uh, probleme de excludere, împărtășesc preocuparea pe care o au parlamentarii europeni și naționali, și anume preocuparea de protecție a serviciilor publice și a serviciilor de interes general și avem o întreagă dezbatere între noi. Cum putem face această protecție, această securizare juridică a serviciilor de interes general? E nevoie de o directivă cadru, e nevoie de un cadru juridic sau de niște acte sectoriale. O să spun același lucru și mâine, nu am o concepție fixă despre această problemă, însă preocuparea mea este ca aceste servicii care sunt atât de importante pentru cetățeni și mai ales pentru cetățenii cei mai modești, e bine, este important ca aceste servicii să fie securizate și în calitate de comisar european nu voi face nimic pentru a fragiliza aceste servicii. Ele trebuie să vină în favoarea cetățenilor. Câteva cuvinte așadar de încheiere, domnule președinte, însă înainte de asta trebuie să vă spun că sunt disponibili pentru parlamentarii naționali care mai au întrebări și nu au avut timp să le uh, adreseze, ei bine, rămân la dispoziția lor, uh, putem avea schimburi de informații pe e-mail, putem avea o comunicare uh, și sigur că vor urma acele vizite, acele vizite, ce scuze, pe care le voi efectua în capitalele europene și vom avea ocazia să mai discutăm. Sigur că nu o să încep cu Londra <laughs> pentru că am fost deja destul de des la Londra. Doamna Verniu a adresat o întrebare foarte importantă și a făcut și sugestii importante legate de informarea cetățenilor. Comisia are resursele necesare și în momentul în care vom avea rezultate semnificative, Comisia va putea utiliza o parte din resursele sale pentru a realiza niște campanii de informare și, de ce nu, uh, vom arăta oamenilor care este impactul în viața de zi cu zi, care este acel câștig, cum a spus dumneavoastră, pentru cetățeni. Eu sunt foarte marcat de ceea ce s-a întâmplat în momentul campaniei uh, directivei Bolkenstein. Și mi-aduc aminte ce s-a întâmplat în țara mea și am păstrat în uh, minte o lecție pe care o voi aplica acum. Am decis că toate textele următoare pe care le voi prezenta în numele Comisiei Europene, dacă sunt texte sensibile și au un impact în toate țările, ei bine, în același timp, cu propunerea Comisiei, pentru că Comisia face o propunere Parlamentului și apoi Consiliului de Ministri, e bine, în același timp cu această propunere, Comisia va pune la dispoziția parlamentarilor europeni și parlamentarilor naționali, în limba lor, niște instrumente de informare, sub formă de CD-uri sau de documente, care să fie utilizabile în circunscripțiile dumneavoastră pentru a declanșa o dezbatere uh, pe marginea propunerii respective. Acesta este spiritul tratatului de la Lisabona și ar fi fost fost dorit să facem acest lucru încă mm, de mai de mult, pentru că am fost surprins de această deconectare între dezbaterea europeană care are loc aici la Bruxelles și dezbaterile care au loc în regiunile Europei. Deci pentru textele importante care vizează fie funcționarea pieței interne, fie consolidarea pieței unice, a pieței europene, fie că este vorba despre reglementarea supervizării, uh, ei bine, pentru toate textele importante voi pune la dispoziția parlamentarilor naționali din toate cele 27 de state membre în limbile dumneavoastră și de asemenea și la dispoziția parlamentarilor europeni niște materiale de informare pentru a putea să creați o dezbatere în jurul dumneavoastră, pentru a putea transmite la nivel local care este propunerea Comisiei Europene și apoi pentru a putea transmite înapoi către Comisia Europeană sentimentele, criticile și pozițiile exprimate de cetățeni. Iată ce aveam de spus mm, și, și credeți-mă că este foarte important pentru mine acest subiect al informării cetățenilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc pentru această ofertă care este cu siguranță binevenită pentru noi și pentru parlamentarii naționali și uh, vă invit să păstrați legătura cu uh, comisarul Barnier. Așa cum vă spuneam mai devreme, doamna Gebhardt va fi raportoarea pentru un raport privind transpunerea directivei și îi voi da chiar acum cuvântul pentru a încheia discuția și apoi vom suspenda ședința. Vă mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc și colegilor pentru efortul de a veni aici la Bruxelles pentru a discuta cu noi despre transpunerea acestei directive. A fost un dialog foarte util. Am primit foarte multe informații utile. Nu voi putea să <clears throat> enumăr toate aceste puncte, pentru că ne permite timpul. Aș dori însă să evidențiez câteva dintre ele care, pe care le consider foarte importante. Odată, această colaborare care este și în spiritul tratatului de la Lisabona. Și anume, această colaborare întărită de la nivel european cu uh, parlamentele naționale. Poate că facem un pas suplimentar aici, dar, așa cum spunea și domnul comisar Barnier, trebuie să facem această legătură între dialogul de aici și realitățile din statele naționale, pentru ca să știm cu toții despre ce vorbim. De aceea, încă o dată, un aspect esențial. Un al doilea punct care a rezultat din discuțiile noastre este că dorim să creiem o Europa a cetățenilor în care aceștia să se regăsească și care să le consfințească acele drepturi pe care le au în statele lor membre. Și în acest, uh, contribuția doamnei Evalina Jens din Suedia a fost una foarte importantă, arătându-ne că trebuie să discutăm încă o dată cum anume funcționează împreună diferite acte legislative europene, de exemplu directiva cu privire la servicii și directiva cu privire la detașarea lucrătorilor. Îmi pare că este o problemă specială în statele scandinave. Și aici trebuie să vedem toate amănuntele și să constatăm poate că anumite probleme nu țin de transpunerea directivei serviciilor, ci de transpunerea altor pachete legislative. Încă o dată doresc să subliniez rolul acestor ghișe unice, a fost tema centrală a dezbaterii noastre de astăzi și poate mă repet, dar încă o dată este punctul cel mai important al directivei serviciilor pentru deschiderea uh, piețelor în cadrul pieței unice pe care dorim să o creăm și pentru servicii, astfel încât prestatorii de servicii să se poată mișca liber în Europa pentru a oferi serviciile lor, fie uh, ca furnizori de servicii, fie ca firme care doresc să se stabilească altundeva. Și aici e un aspect la care s-a referit și domnul comisar Barnier care l-am discutat deja cu reprezentanții dumneavoastră aici, și anume că ar fi necesar să facem o campanie de informare pentru furnizorii de servicii și pentru toate IMM-urile, pentru ca aceștia să știe că există aceste ghișee unice, pentru că am constatat în multe discuții că mulți dintre cei care ar putea profita de pe urma acestor ghișee unice nu știu că ele există și de aceea noi trebuie să ne îngrijim ca aceste informații să ajungă la cei vizați. Și în acest sens, această siglă care a fost creată este poate un bun pas de început și poate și primul pas spre o campanie de informare mai amplă. Este un punct care s-a cristalizat în urma dezbaterii noastre de astăzi. Și acum am să mă apropiu încet de finalul intervenției mele. În ceea ce privește area de aplicare a directivei, mai trebuie să venim cu clarificări, mai este nevoie să discutăm. Și aici cred că este important ce a spus și domnul comisar Barnier și ce, ce a jucat un rol foarte important în legătură cu directiva serviciilor când am spus că excludem serviciile de interes economic general din area de aplicare a directivei serviciilor. Când am spus acest lucru, nu am vrut să spunem că nu vrem să ne ocupăm de ele, ci am spus doar că ele nu fac obiectul acestei directive, dar am spus că și ele au nevoie de un cadru care însă în momentul de față nu este încă clar. Dar nu putem lăsa lucrurile așa cum sunt. Să lăsăm acest lucru la latitudinea statelor membre și în uh, cazuri uh, concrete să solicităm uh, decizia Curții Europene de Justiție. Așadar, vedem că și aici mai trebuie făcut ceva. Este una din concluziile care s-a desprins din discuțiile noastre de astăzi. Și pentru că președintele nostru îmi um, dă coate, îndemnându-mă să ajung la final, îi voi îndeplini această dorință în măsura în care grupul meu îmi va încuvința acest lucru, pentru că propriul meu grup încă nu a fost de acord dacă să fiu eu raportoarea pentru raport de inițiativă pentru implementarea directivei, dar cred că o vor face, bineînțeles și vom avea uh, ocazia să discutăm toate acele puncte pe măsură ce acest raport va evolua. Mulțumesc, spune președintele. Cred că grupul dumneavoastră ar pierde o șansă importantă dacă nu v-ar da această misiune. Sunt uh, convins că va exista consens uh, în acest sens și văd că dă din cap și domnul Barnier. Domnilor și domnilor, a fost o plăcere pentru noi că ne v-ați alăturat nouă aici în această reuniune și sper că și pe viitor vom continua acest dialog. Voi încheia revenind uh, la o frază utilizată de domnul comisar când vorbea de ghișeele unice care trebuie să insufle viață acestei directive a serviciilor. Este important pentru noi să vedem cu, cum anume ia naștere până la urmă este umplut cu viață, să-i spunem așa, un act legislativ pe care l-am creat noi aici, în practica statelor membre. Aș încheia însă spunând că atunci când am avut o vizită în Franța la Ministerul uh, de Resort din Franța înainte să finalizăm această directivă. Am uh, constatat că exista un uh, anunț prin care un instalator polonez îți oferea serviciile și am fost foarte satisfăcut să constat că acest lucru funcționează. Sperăm că putem insufla și mai multă viață a acestei directive. Doresc să reamintesc colegilor din comisie că ne revedem mâine dimineață la orele 9 în sala 1G3. Ne bucurăm să-l revedem și pe domnul comisar. Nu vă uitați cartelele de vot. Vă mulțumesc încă o dată pentru participare. Ședința se suspendă.